Guten Morgen, wir nehmen... Bună dimineața! Haideți să reluăm discuțiile. Astăzi este o zi foarte importantă. Vreau să vă atrag atenția că ora la care începem este ora 9. Și uh, haideți să începem. Avem o zi importantă. Discutăm raportul uh, anual referitor la exercițiul financiar 2014 al Curții de Conturi și doresc să-i urez un călduros bun venit domnului Caldeira și de asemenea membrului responsabil Lazaro. Vreau să le mulțumesc uh, colegilor de la Curtea de Conturi pentru că au venit. Este o adevărată onoare pentru noi să-i avem alături. Vreau să-i mulțumesc și doamnei Gheorgheva, doamna comisar care este aici alături de uh, echipa sa din Comisia Europeană și uh, dau acum cuvântul domnului președinte Caldeira. Vă rog. Thank you, Madam Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă raportor, doamnă vicepreședinte Gheocheva, dragi colegi, stimați deputați, doresc să vă mulțumesc pentru că ne dați șansa de a vă prezenta raportul Uniunii Europene privind exercițiul financiar 2014. Anul uh, acesta prezentăm rapoartele într-un moment deosebit de dificil. Uniunea Europeană și statele membre se confruntă cu provocări majore pe termen lung care necesită acțiune urgentă. Trebuie să se creeze creștere și ocupare să se răspundă la necesitățile de energie și în același timp să se respecte obiectivele de schimbări climatice și să se facă față la presiunea reprezentată de azil, migrație și securitate. Uniunea Europeană și statele membre se străduiesc foarte mult să facă mai mult cu structurile existente. Nu trebuie doar acum să se găsească fondurile pentru a răspunde la aceste provocări, statele membre trebuie să se și asigure că banii sunt bine investiți. Principalele surse de finanțare pentru Uniunea Europeană la nivelul Uniunii Europene sunt reprezentate de bugetul Uniunii Europene. Iar noi îl audităm în fiecare an. Ținând cont de auditul nostru din ultimii ani, constatăm că este necesară o abordare complet nouă. Dacă ne dorim ca bugetul european să fie mai bine investit și investit mai rapid pentru a se răspunde la provocările care se confruntă acum Uniunea Europeană, avem nevoie de un buget complet nou, de o abordare complet nouă. Și solicităm acest lucru pentru că Trebuie ca toți cei responsabili de gestiunea fondurilor europene să se implice. Decidenții trebuie să alinieze mai bine alocarea bugetului cu prioritățile strategice pe termen lung ale Uniunii Europene. Și, de asemenea, trebuie ca bugetul să fie mai capabil de reacție la criză. Apoi, gestionarii trebuie să se asigure că um, Cheltuielile prevăzute sunt mai mari decât rezultatele ce trebuie obținute. Și tot gestionarii trebuie să se asigure că banii cheltuiți respectă regulile și uh, ating rezultatele de, prevăzute. Dar e nevoie de timp pentru toate acestea. Uniunea Europeană are o strategia UE 2020 în curs iar uh, cultura UE de gestiune financiară s-a dezvoltat în timp, deci va fi nevoie de timp. De aceea este foarte important să vedem ce se poate face acum. Iar uh, revizuirea care va urma în curând a cadrului financiar multianual la jumătate de parcurs reprezintă o șansă de a ne regândi prioritățile de cheltuire și, de asemenea, modul în care sunt proiectate anumite scheme de cheltuire a fondurilor. Este o șansă mai bună să ne gândim la cum putem utiliza mai bine instrumentele financiare pe care le avem și uh, cum putem crea noi instrumente, după cum discutăm în raport. Stimați deputați, Aproape toate cheltuielile Uniunii Europene din 2014 au fost planificate în uh, perioada 2007-2013. Așadar, raportul nostru subliniază multe probleme nerezolvate și cred că nu este nicio surpriză aici. Dar cred că toate aceste probleme trebuie plasate în context. Noi credem că raportul nostru oferă o evaluare corectă a gestiunii financiare în din 2014 și, de asemenea, informații importante despre cum putem ameliora aceste cheltuieli în anii următori. În primul rând, am aprobat conturile pe 2014. Sunt uh, fiabile și am uh, dat un aviz de audit curat în acest sens putem conchide că colectarea veniturilor UE a fost uh, fără erori materiale. Însă există un nivel constant ridicat de erori la plăți, ceea ce înseamnă că prea mulți bani se cheltuiesc fără să se respecte regulile financiare ale Uniunii Europene. Rata de eroare globală estimată la plăți în 2014 a fost de 4,4%, și a fost stabilă în ultimii trei ani. Încă o dată, toate cheltuielile operaționale au fost afectate de o rată de eroare materială de peste 2%. Doar cheltuielile administrative ale instituțiilor au fost făcute fără erori materiale. După cum a solicitat Parlamentul European, anul acesta am oferit mai multe informații despre motivele riscului de eroare. După cum știm, majoritatea cheltuielilor operaționale ale UE sunt riscante inerent, pentru că calculul corect al plăților depinde în mare măsură de informațiile furnizate de beneficiarii finali. În funcție de schema de cheltuieli sau de programe, printre beneficiari se pot număra agricultori, cercetători, IMM-uri, ONG-uri sau chiar guverne. Analiza noastră nu sugerează că nivelul de eroare ar depinde de tipul de acorduri de gestiune. Conform valorilor noastre, rata estimată de eroare la cheltuiele, acolo unde Comisia are um, gestiune partajată cu statele membre, a fost de 4,6%, ceea ce este la fel ca la toate celelalte cheltuieli operaționale. Analiza noastră arată, în schimb, că există o relație puternică între tipul de schemă sau program și nivelul de eroare. Estimăm că nivelul de erori la scheme care rambursează costurile este de 5,5%, nivelul fiind de doar 2,7% la programele unde plățile depind de uh, anumite condiții pentru uh, beneficiari. Această distinție explică în mare măsură diferențele în nivelul estimat de eroare pentru cheltuielile la diferitele rubrici ale CFM. Nivelul estimat de eroare este mai mare la competitivitate și coeziune, pentru că acolo aproape toate cheltuielile um, respectă principiul rambursării costurilor. Rata de eroare este mai mică la resurse naturale și Europa globală, unde mai multe cheltuieli sunt bazate pe uh, respectarea anumitor condiții pentru rambursarea costurilor. Sigur că este esențial ca, costurile să fie, ca riscurile să fie ținute sub control. Iar Comisia Europeană s-a străduit să prevină și să corecteze erorile. În 2014, nivelul estimat de eroare a fost redus cu datorită măsurilor de corecție, dar ar fi putut fi corectate mai multe erori dacă s-ar fi folosit toate informațiile disponibile. Și e un lucru foarte important. Și de aceea facem apel la comisie să-și folosească pe deplin competențele de corecție, inclusiv pe cele introduse în CFM-ul actual, pentru a reduce și mai multe erorile și a recupera mai multe fonduri cheltuite greșit pentru ca acele fonduri să poată să fie reinvestite. Și ajung acum la performanța bugetului UE. Evident, dacă Uniunea Europeană trebuie și dorește să răspundă la provocările actuale, trebuie să-și gestioneze mai bine bugetul. Am revizuit legăturile dintre strategia actuală UE și CFM și am constatat că ar putea să existe o mai bună aliniere a perioadelor și a priorităților în același timp. De asemenea, subliniem faptul că statele membre nu transpun obiectivele Europa 2020 în obiective de nivel operațional, în acordurile lor de parteneriat și în programe. Ambele chestiuni limitează capacitatea Comisiei de a monitoriza și a uh, permite o contribuție mai bună a UE la strategia Europa 2020. Dar cei care trebuie să răspundă la această problemă sunt decidenții politici. În uh, același timp, legiuitorii joacă un rol cheie. Ei trebuie să transpună obiectivele politice în obiective de nivel UE și trebuie să ceară ca obiectivele respective să se reflecte în gestiunea programelor în domeniile de gestiune partajată, rezultatele trebuie să fie exprimate clar și cuantificate în acordurile de parteneriat și în programe. Și acest lucru nu se face la ora actuală. În legislația actuală, statele membre nu pot să includă, nu, statelor membre nu li se cere să includă indicatori comuni în programele lor și o performanță slabă în ceea ce privește rezultatele obținute nu permite ca statele membre, nu atrage după sine ca statele membre să-și piardă rezerva de performanță. Inițiativele recente de a consolida bugetarea bazată pe rezultate și gestiunea de acest fel sunt binevenite, dar mai rămân multe provocări. Rapoartele și avizele noastre vă pot oferi asistența necesară. Stimați deputați, bugetul european este sub mare presiune. Operează folosind marja de urgență pentru plăți de când a început noul CFM, chiar înainte ca așa numitul plan Juncker să fie lansat sau să se resimtă criza refugiaților în totalitate. Uniunea Europeană are de rezolvat mai multe restanțe financiare care s-au acumulat ca să poată elibera fonduri ca acestea să fie folosite acolo unde e mai mare nevoie de ele. Angajamentele uh, în curs s-au uh, uh, simțit în 2014, dar au scăzut în 2014 simțitor, dar vor crește din nou în 2015 și în anii următori. Unele state membre au probleme de absorpție a fondurilor UE. În patru state membre, la sfârșitul lui 2014, totalul de sume necerute de la bugetul UE echivalează cu 15% sau chiar mai mult din cheltuielile anuale ale guvernului. Comisia a pus fonduri la dispoziția statelor membre, fără să țină cont de capacitatea lor de investi iar unele state membre au avut dificultăți în identificarea a suficiente proiecte și în găsirea finanțării necesare pentru a contribui la acestea. Doamnă președinte, a, de, din acest motiv se periclitează rentabilitatea. Nu sunt multe proiecte disponibile, așadar stimulentul de a aplica criterii de selecție riguroase scade. Remarcăm anul acesta că există un nivel mare de fonduri neutilizate la instrumentele financiare și o creștere mică la uh, cererile neplătite. Comisia are un plan de a ameliora fluxul uh, de capital pe termen scurt. Dar Curtea de Conturi consideră că o perspectivă pe termen mai lung și o prognoză mai bună sunt necesare pentru a se asigura că bugetul UE nu rămâne supraangajat. La toate acestea trebuie să se gândească gestionare financiară. Stimați deputați, doamnă președinte, gestiunea financiară UE ar câștiga mult dacă transparența ar crește. După părerea noastră, baza transparenței este o bună gestiune a uh, informației. Și acest subiect se uh, regăsește în raportul nostru în mai multe rânduri. Anul acesta, Comisia a ă, alăturat conturilor o discuție scurtă privind anumite subiecte financiare cheie. Salutăm acest prim pas către o raportare mai integrată privind gestiunea și performanța pentru toate părțile interesate. Noi avem recomandări în trei domenii. O gestiune mai bună, o transparență mai mare pentru nevoile de fluxuri de capital pe termen lung, mai multă transparență privind erorile de plată și corecțiile făcute și rezultatele cheltuirii bugetului european. E la fel de important să se garanteze transparența pentru politicile care nu sunt finanțate direct de la bugetul UE. Noile moduri de a finanța politicile UE nu trebuie să creeze riscuri financiare care să scape controlului public. În încheiere, doamnelor și domnilor, stimați deputați, Uniunea Europeană trebuie să-și investească mai bine fondurile. Trebuie să acționeze ca să se asigure că investițiile sunt uh, la înălțimea priorităților UE că regulile sunt mai simple, create pentru a se obține rezultate și că resursele sunt gestionate mai eficient. Toate la oaltă, toate acestea ar reprezenta o abordare complet nouă. Doamnă președinte, stimați deputați, cetățenii UE și reprezentanții lor din Parlament și din statele membre au dreptul de a ști cât de bine le investește Uniunea Europeană banii. Curtea de Conturi a Uniunii Europene este dispusă să asiste Parlamentul European prin auditarea fondurilor investite, avertizând asupra riscurilor și uh, oferind sfaturi pentru ameliorarea performanței. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc mult, domnule președinte! Ați spus uh, în introducere că nu sunt surprize, dar, de fapt, uh, această viziune axată pe rezultate a curții de conturi asupra bugetului a fost o surpriză pentru toți cei care au citit deja raportul. În numele comisiei noastre vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru munca dumneavoastră. Este o muncă foarte importantă și foarte uh, bine făcută, inovatoare, ne oferă informații importante și aș vrea să spun că e momentul să acționăm, e momentul să reacționăm la ceea ce se spune deja de mulți ani în legătură cu trei puncte, înainte de toate calitatea informațiilor disponibile. Pentru noi este foarte important acest lucru și ar fi important ca și în acest domeniu și în alte domenii pe care le-ați menționat să avem o reacție mai rapidă. Și dau acum cuvântul doamnei vicepreședinte a Comisiei Europene pentru reacție, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule raportor, domnule Caldeira, membri ai Curții de Conturi, domnule Lazaru, stimați deputați. În ultimul an, de când am venit alături de domnul Caldera pentru prima oară la cont pentru a discuta despre raportul curții privind anul 2013, eu și colegii mei de la comisie am avut foarte multe oportunități de dialog constructiv, util, cu Curtea de Conturi. Aș dori să mulțumesc Curții de Conturi pentru munca pe care o face. Ea ne ajută să îmbunătățim gestiunea financiară a bugetului Uniunii Europene, ne ajută să îmbunătățim felul în care utilizăm banii contribuabilor noștri. Deci le mulțumesc foarte mult tuturor celor de la Curtea de Conturi. Sunt complet de acord cu, privi- cu domnul Caldeira vis-a-vis -vis de provocările cu care ne confruntăm, care necesită acțiune imediată, în așa fel încât să generăm creștere economică și locuri de muncă pentru cetățenii europeni. În același timp, luptând împotriva schimbărilor climatice și să rezolvăm problema imigrației, problema crizei imigrației. Eu aș adăuga aici și cât de important este să recâștigăm încrederea cetățenilor europeni. De aceea, în acest scop, munca Curții de Conturi și munca Comisiei noastre sunt absolut esențiale. De asemenea, sunt complet de acord și primesc cu brațele deschise această abordare prezentată de domnul Calderea. Situațiile noi necesită reacții noi. Noi, la comisie, încercăm să aliniem bugetul cu prioritățile, ne concentrăm pe rezultate și dorim să consolidăm controlele. Sunt de acord cu domnul Caldeira când spune că trebuie să dăm dovadă de atenție când abordăm problema schimbărilor sistem, în întregul sistem, în întreaga cultură financiară a Uniunii Europene. Astfel de schimbări nu se petrec de pe o zi pe alta. Trebuie să facem schimbările pas cu pas. În acest sens, primim cu interes comentariile constructive din partea curții și din partea Comisiei Cont. Aș dori și eu să subliniez câteva lucruri. Mai întâi, unde s-au înregistrat progrese, apoi, unde avem nevoie să facem mai multe și apoi, în al treilea rând, aș dori să subliniez în mod specific câteva provocări mai importante. Să începem așadar cu unde s-au înregistrat progrese. După cum a spus domnul Caldeira, conturile Uniunii Europene sunt în ordine. Pentru a opta oară am primit un audit fără rezerve din partea curții de conturi. Conturile sunt moderne, de asemenea se bazează pe standarde internaționale actualizate, care asigură un grad înalt de transparență. Prin comparație cu anumite state membre din Uniunea Europeană, conturile noastre, standardele noastre sunt mai bune. Am ajuns aici ca rezultat al unei reforme fundamentale lansate, lansate acum 10 ani. Acest lucru ne dovedește faptul că atunci când avem o abordare nouă, e nevoie de timp ca aceasta să dea roade, dar la urma urmei dă roade. Subliniez faptul că Curtea de conturi a fost un partener valoros pentru noi în acest proces. Mereu ne, ne încurajează să, ne, să rezolvăm problemele mai bine și ne arată care sunt marile provocări. Tendința ratei de eroare din ultimii ani este în creștere, însă a fost plafonată. Acum constatăm că această rata a erorii este stabilă și chiar scade. Pentru cheltuieli operaționale am constatat rata de eroare de sub 2%. Există mai multe aspecte aici, dar constatăm că ne îndreptăm în direcția cea bună, per total. 80% din operațiunile noastre se află în gestiune partajată și acestea fiind spuse, este esențial să conlucrăm cu autoritățile naționale. Serviciile noastre dedică din ce în ce mai mult timp acestor operațiuni, în așa fel încât să ofere consultanță pentru mai multe probleme, să clarifice regulile și să partajeze informații cu privire la cum apar erorile și cum pot fi ele prevenite. În acest context, doamnă președinte, aș dori să vă mulțumesc pentru inițiativa Comisiei Cont de a organiza un schimb de opinii cu parlamentele Europe, eh, naționale pe 16 noiembrie. Creșterea gradului de conștientizare vis-a-vis -vis de bugetul european este esențială și astfel vom putea constata că înregistrăm cât mai multe progrese. Ne-am îmbunătățit și raportarea în ceea ce privește acțiunile de raportare și de corectare. V-am prezentat aceste măsuri pe 19 octombrie și aș dori să vă atrag din nou atenția asupra informațiilor pe care le-am furnizat cu acea ocazie în ultimii șase ani, din 2009 până în 2014. Media recuperărilor a fost de 3,3 miliarde de euro pe an, adică 2,4% din plățile medii de buget pe an. Acest lucru dovedește faptul că capacitatea bugetului european de corecție protejează practic bugetul. Și sunt de acord că trebuie să privim rezultatele curții de conturi pe fiecare an separat în contextul multianual. Bineînțeles, există loc de mai bine. Ori de câte ori primim uh, recomandări din partea curții de conturi, le luăm în serios. Încă lucru foarte important, noi am crescut într-adevăr cât de mult ne concentrăm pe rezultate. Discursul domnului Caldeira în această direcție cred că merge și sunt de acord cu el. Comisia Cont ne-a transmis și acest mesaj, să obținem o rentabilitate cât mai mare pentru banii contribuabililor noștri. După cum știți, ne-am lansat un program care va fi un, un um, element central al comisiei noastre, și anume bugetul concentrat pe rezultate. veți constata că depunem eforturi foarte mari în acest domeniu în următorii ani. Noi intenționăm să pregătim o comunicare cu privire la bugetul concentrat pe rezultate. Această, această comunicare ne va ajuta să ne concentrăm mai bine activitățile în următorii ani. Această concentrare a noastră pe rezultate merge mână în mână cu recunoașterea faptului că banii trebuie să urmeze prioritățile alinierea mai bună a bugetului cu prioritățile este deja clară în proiectul de buget pentru 2016, inclusiv în scrisoarea adițională care răspunde tensiunii crescute din criza refugiaților. După cum știți, au loc negocieri tocmai pe acest gen de țintire a priorităților în cadrul bugetului pe 2016. Să trecem la al doilea punct. Unde este loc de mai bine? Dacă dorim să fim eficienți în uh, punerea în aplicare unei culturi bazate pe rezultate, trebuie să ne îmbunătățim raportarea rezultatelor. Sunt disponibile foarte multe informații. De fapt, sunt atât de multe informații încât uneori este greu să găsim o concluzie utilă Comisia este implicată în acest uh, proces, dar și statele membre și și alți actori. Obiectivul nostru este să obținem o raportare utilă de încredere și care să fie cuprinsă într-un singur loc. Nu trebuie să cădem în capcana de a ne concentra pe acele rezultate care sunt ușor de măsurat. Nu toate lucrurile importante sunt măsurabile în termeni cantitativi. De aceea trebuie să fim atenți să combinăm elementele cantitative și calitative în analiza rezultatelor noastre. Trebuie să recunoaștem faptul că obiectivele de politică se schimbă și noi trebuie să fim suficient de flexibili încât să acceptăm aceste schimbări, să ne adaptăm. Criza imigrației era o prioritate în trecut, dar nu se afla la magnitudinea cu care se manifestă la ora actuală. A trebuit să fim flexibili în așa fel încât să ne adaptăm la noua situație, la noua magnitudine a crizei imigranților. Trebuie să continuăm și eforturile noastre de simplificare. Curtea de multe ori ne-a adus aminte că reguli mai simple înseamnă erori mai puține. Și îi sunt recunoscătoare pentru faptul că ne ne atrage atenția asupra acestui lucru. Putem face mai multe lucruri aici. Doresc să subliniez eforturile domnilor uh, comisarilor Hogan și Crețu în agricultură și în politică regională, domnile lor au uh, acceptat aceste concepte. După cum a spus domnul Caldeira, Evaluarea la jumătatea parcursului ne va permite să analizăm ce rezultate am, am obținut și cum mai putem să ne schimbăm ca să ne descurcăm mai bine. Nu în ultimul rând aș dori să vă prezint cele mai uh, mari provocări cu care ne confruntăm. Avem un buget mai mic la toate nivelurile. Partea pozitivă este că suntem obligați să ne descurcăm mai bine cu mai puține resurse, dar în același timp înseamnă că trebuie să definim priorități pozitive, dar în același timp și priorități negative. Ca întotdeauna este foarte dificil. Aici vă implor pe toți, inclusiv Parlamentul European, să vă concentrați pe acele domenii unde obținem cea mai mare valoare de pe urma fiecărui euro al contribuabililor noștri. Vă rog să dați dovadă de discernământul necesar ca să puneți prioritățile necesare acolo unde trebuie, dar și să recunoașteți că anumite priorități nu vor reuși să fie urmărite. În raportul anual Curtea a introdus și o relație între tipul de cheltuieli și riscul de erori. Această intercorelare arată faptul că anumite feluri de scheme sunt corelate cu anumite niveluri de eroare. Comisia nu poate trimite câte un auditor ca să verifice fiecare cheltuială în parte. Pur și simplu nu avem atât de multe resurse umane. De aceea trebuie să putem să ne adaptăm verificările și controlele cu gradul de risc. Bineînțeles, unde un grad de risc este mai mare, e nevoie de mai multe controle. Dar acest lucru nu înseamnă că putem controla 100% fiecare cheltuială în parte. De aceea, trebuie să colaborăm strâns cu Curtea de Conturi să ne asigurăm că nivelul de erori este scăzut. Avem și provocarea de a crea o înțelegere comună a ceea ce înseamnă auditarea conturilor și doamna va se referi la acest lucru în intervențiile ei. Nu trebuie să ne aflăm în universuri paralele, trebuie să fim împreună. Trebuie să înțelegem împreună ce este performanța, ce sunt rezultatele, cum pot fi evaluate ele. Trebuie să găsim indicatori viabili. Trebuie să fim de acord cu privire la ce ne arată acei indicatori și să ne asigurăm că lucrăm cu toții înspre obținerea aceluiași obiectiv. Domnul Caldeira s-a referit la capacitatea de absorpție. Aceasta, într-adevăr, este foarte importantă. Capacitatea de absorpție nu are sens decât dacă fondurile sunt absorbite corect. Domnul Caldera are dreptate să spună că atunci când ne grăbim să creștem rata de absorpție, trebuie să avem grijă, pentru că altfel ar putea să scadă calitatea proiectelor puse în aplicare. Noi avem un grup de lucru în acest sens care ajută statele membre să își crească rata de absorpție și să mențină și un nivel ridicat al calității proiectelor. În cifrele pentru 2015 am constatat o creștere a celor care rămăseseră în urmă. Deci avem progrese. Apreciez faptul că domnul Caldeira s-a referit la faptul că trebuie să ne îmbunătățim capacitățile de prognoză. Lucrăm și pe acest, uh, și pe această direcție. Sunt extrem de satisfăcută că la ora actuală avem mai multă precizie. Aceasta ne permite să atribuim bani acolo unde e nevoie de cel mai mult. Când am căutat fonduri pentru criza imigrațiilor, faptul că avem capacități de prognoză mult mai bune ne-a ajutat foarte mult. Domnule Caldera, vă promit că vom continua să lucrăm și în această direcție. Este un instrument foarte bun. Iar în ceea ce privește restanțele financiare, noi dorim să constatăm că aceste restanțe vor dispărea încetul cu încetul. Dorim ca la anul ele să fie de 2 miliarde, Aici avem nevoie de ajutorul procedurii bugetare actuale. Avem uh, angajamente și angajamente de plată care urmăresc tocmai acest obiectiv. Bugetul pe care le discutăm nu sunt banii comisiei, nu sunt banii Parlamentului, sunt banii contribuabililor cetățenilor noștri. Le datorăm o gestiune cât mai bună, cât mai responsabilă a acestor bani. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să vă atrag atenția asupra a două lucruri în legătură cu care așteptăm un răspuns. În primul rând, performanța și cât de bine suntem dotați ca să atingem rezultate, să facem performanță, pentru că din raportul Cursii de Conturi se vede că uh, situația nu este cum ar trebui să fie. Uh, e foarte frumos să ai obiective de planificare, dar dacă nu le pui în aplicare, și uh, ele sunt doar praf în ochi, atunci nu ai cum să ai un capitol de performanță, de rezultate suficient. Și cunoaștem acest subiect, ne-am ocupat uh, pe uh, larg de acest subiect când am discutat strategia de la Lisabona și în 2019 vom face o audiere pentru a evalua rezultatul strategiei Europa 2020 și vom aplica aceleași criterii. Noi dorim realmente rezultate. Doamnă vicepreședinte, ar fi foarte frumos dacă ne-ați da un răspuns legat de acest subiect. Și anume, cum veți proceda mai departe în legătură cu această chestiune? Pentru că uh, altfel nu vom putea comunica corect. Și dăm acum cuvântul raportoarei pentru bugetul 2014, doamna Dlabaiova, vă rog. Thank you very much, Madam Chair. Uh, Mr. President, uh, Mulțumesc, uh, domnul președinte, doamnă vicepreședinte, stimați membri ai Curții de Conturi, dragi colegi. Domnul președinte, în ultima frază a discursului său, a spus că Curtea de Conturi este gata uh, să sprijine Parlamentul și mai cu seamă Comisia noastră în munca pe care noi o facem și mă bucur că sunteți atât de numeroși aici prezenți, chiar mai mult decât proprii noștri membri și iată uh, o dovadă că vreți să ne sprijiniți și sper că se va întâmpla tot așa și pe viitor. Pentru mine, procedura de descărcare este atât o chestiune de continuitate cât și una de schimbare. nu trebuie să fie un exercițiu punctual care apoi este uitat, dat uitării, este un exercițiu de învățare, mă gândesc la învățarea pe tot parcursul vieții și ar trebui ca instituțiile să-și asume această învățare continuă. Obiectivul principal al descărcării este acela de a mănătăți gestiunea financiară în instituțiile noastre de-a lungul anilor, iar această gestiune nu poate să se schimbe cu ușurință, așa cum a spus doamna vicepreședinte, este vorba de o schimbare pe termen lung, structurală și sunt mulți factori implicați aici. Am discutat despre cadrul financiar multianual, dar știm că pentru multe dintre programele implementate în 2014, ele țineau de reguli definite în perioadele precedente de finanțare însă descărcarea ne dă ocazia de a vedea care ar fi provocările care ne pot aștepta în perioada 2014-2020, mai multe performanțe, mai multe rezultate în implementarea programului. Avem acest cadru, trebuie să folosim această oportunitate. Este momentul ca Uniunea Europeană să dea rezultate concrete și să comunice aceste rezultate și cred că putem fi de acord că e nevoie de un nou, un nou echilibru între conformitate și performanță. Am spus asta și în contactele mele preliminare la comisie cu directorii generali pe care i-am avut aici la audieri și ei trebuie să sublinieze în uh, rapoartele anuale rezultatele obținute în ce privește gestiunea financiară și asta trebuie să revină ca sarcină tuturor factorilor. Mă refer aici la toată lumea, Comisia, Parlamentul, Curtea de Conturi. Și permiteți-mi să-mi împart în trei observațiile pe care le-am de făcut. În primul rând, noile provocări, apoi continuitatea în procesul de descărcare și apoi uh, rezultatele, abordarea bazată pe rezultate. În primul rând, vreau să spun că salut uh, noua structură uh, a raportului Curții de Conturi cu accent pe performanță și Așa cum a spus doamna Grasle, este o surpriză plăcută pentru noi. Vă mulțumim! De exemplu, la capitolul 3, ă, curtea face mai, mult, face mai multe în ce privește aceste rezultate ale gestiunii financiare și ce privește gestiunea partajată, trebuie să ne bazăm mai mult pe, uh, produs, pe ă, proiectele pilot, pe rezultatele obținute efectiv. Știți că avem foarte multe rapoarte speciale care se concentrează deja pe performanță și aceste rapoarte speciale se bazează pe auditul concentrat pe performanță și aș dori ca aceste rapoarte speciale să fie integrate în prima parte a propriului meu raport, mai ales când vine vorba de folosirea instrumentelor financiare. Alinierea rapoartelor financiare anuale cu uh, Uh, rubricile din uh, cadrul financiar multianual este o evoluție binevenită care poate să contribuie la uh, aprofundarea dialogului nostru cu colegii de la buget și pentru definirea generalului buget mai bazat pe performanță. În ce privește continuitatea în acest exercițiu, bineînțeles că asta presupune mai multe aspecte. În lumina tratatelor, avem uh, foarte clar o idee în ce privește costurile politicilor noastre, în ceea ce privește erorile, nivelul de erori. Știm bine că aici ne, lăsă, ne situăm la 4%, la plăți mă refer, și aici aș atrage atenția colegilor care nu au citit tot raportul ca în 2000 7 aveam 4,7, în 2011 4,9 deci în jur de 4, peste 4%, dar orice ar fi, în vremuri de criză, noi trebuie să fim și mai atenți la risipa banilor. Iar în 2013, 2014 și 2013 se observă o mică îmbunătățire, dar ea este una minoră. Trebuie să recunoaștem că e vorba de ceva marginal mai degrabă. Apoi, nu poate fi acceptabil ca uh, pentru cel al, al 21-lea de an uh, în, uh, la rând, plățile să fie uh, afectate de erori materiale din cauza uh, unui lanț de supervizare a plăților, a major de plăți uh, deficient. Nu este acceptabil așa ceva. Raportul sublinează încă o dată răspunderea care vine statelor membre și spune că într-o serie de tranzacții marcate de eroare, mai ales în gestiunea partajată, statele membre, gest autoritățile de acolo au uh, suficiente informații la dispoziție pentru a detecta și corecta erorile, însă aceste informații pur și simplu nu au fost fructificate. Fructificate și erorile nu au fost corectate. Însă apare o mare noutate anul acesta. Pentru prima dată în istoria sa, Curtea de Conturi a găsit același nivel estimat de erori, 4,6, pentru gestiunea partajată și respectiv cea directă. Și, doamna vicepreședintă, cred că Comisia trebuie să-și asume pe deplin răspunderea pentru că avem o creștere de la, la managementul indirect de la 3,7 la 4,6 între 2013 și 2014. Pe de altă parte, avem o scădere a acestui procentaj la gestiunea partajată de la 5,2% la 4,6%. De asemenea, este adevărat că dacă Comisia ar, ar fi fructificat toată informația la dispoziția sa, ar fi putut să ia măsurile care se impun pentru a corecta uh, marea parte din erori înainte ca ele să fie comise. Vă rog să comentați dacă se poate. A treia observație, bineînțeles, se referă la acea abordare bazată pe rezultate care acum este, bineînțeles, la ordinea zilei. Este o chestiune de bun simț, în primul rând, și o chestiune de schimbare de mentalitate apoi. Uh, pentru că atunci când Comisia cheltuiește bani, folosește banii uh, ai UE cu statele membre în gestiune partajată sau altfel, directă, și atunci bunul simț ne spune că banii trebuie să fie folosiți pentru a obține niște rezultate, niște obiective. Și apoi, uh, managerii financiari, tot așa cu bun simț, trebuie să, rezul- să, să se adapteze și să folosească ce este dispoziția lor pentru a obține rezultate. De când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, nu totuși nu mai vorba numai de pur bun simț, deoarece Comisia uh, își evaluează acțiunile sale și are datorie prin uh, articolul 3, uh, 8 din, 308 uh, din uh, tratate să facă acest lucru prin diverse rapoarte anuale, de și așa mai departe. În uh, astfel, se spune că există o rată substanțială de îmbunătățire a activității comisiei în acest sens, a rezultatelor obținute, dar și a modului în care ea comunică aceste rezultate. Bineînțeles că um, această abordare bazată pe performanță înseamnă niște indicatori mai riguroși uh, instrumente mai bine folosite. Ideea nu este de a crea un nou strat de birocrație cu noi indicatori cheie de performanță și rapoarte nesfârșite. Nu, trebuie să evităm uh, această birocrație administrativă, doar să comunicăm mai bine cu administrația noastră și doamna vicepreședinte a spus că, într-adevăr, înțelegem uh, în același mod felul în care performanța și valoarea adăugată sunt vehiculate astăzi de către instituțiile noastre și vreau să mulțumesc și curții de conturi pentru că ne ajută să ne aliniem vocabularul uh, folosit de către noi în acest sens, fiecare în instituțiile sale. Am spus că l-am întâlnit directorul general că Indicatorii de performanță cheie trebuie să fie bazați pe cifre pertinente, pe date statistice pertinente și serviciile trebuie să acționeze uh, împreună pentru obținerea acestor obiective politice. Strategia UE 2020 era bazată pe acele inițiative emblematice, pe regruparea serviciilor și directoratelor, însă um, acordurile de parteneriat nu declină în mod uh, corect acest lucru și se vede asta și în raportul curții. În cadrul semestrului european au fost stabilite alte mecanisme de cooperare uh, în cadrul comisiei, noi servicii, noi clastere au fost uh, puse în, în aplicare de noua comisie Juncker însă nu dorim ca noua organizare de la Comisie Executivă să aducă mai multă birocrație. În principiu, și cu toții a spus asta în discursurile dumneavoastră respective, simplificarea și o mai bună reglementare sunt, de fapt, principalele obiective de la, ale Comisiei Juncker. Simplificarea este necesară pentru a scădea rata erorilor și pentru o mai bună performanță, nu-i așa? Și atunci cum doamna vicepreședintă este um, uh, clar însărcinată să uh, coordoneze mai bine activitățile dintre Comisie, Parlament și Consiliu pentru înlăturarea birocrației, eu cred că exact asta trebuie să facem Um, acum, să coopere mai bine pe această descărcare bugetară și spun asta pentru că văd aici că avem foarte mulți membri de la Curtea de Conturi prezenți în sală. Mi-ar place să avem mult mai mulți uh, membri de la Comisia Executivă prezenți aici să ne ajute cu descărcarea pentru a avea această simplificare. În concluzie, cred că în exercițiul de descărcare bugetară vom avea ocazia să dezbatem toate aceste lucruri cu uh, Uh, comisarii de resort cu serviciile lor, să vedem uh, conformitatea, să vedem uh, performanța atinse. Vom vedea într-adevăr care este capacitatea reală a Comisiei în acest sens, dar și care este răspunderea care revine statelor membre în cadrul gestiunii partajate. În concluzie, aș dori să avem niște instrumente mai formale de comunicare între instituțiile noastre pentru, uh, într-adevăr, a avea niște acțiuni bazate pe rezultate. Mă opresc aici, mai aveam și alte observații și vom avea o nouă rundă de întrebări mai încolo. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Haideți să dăm acum cuvântul reprezentanților uh, reprezentanților grupurilor politice și apoi reprezentanților uh, comisiilor. Ca să ascultăm toate opiniile, ar fi bine ca colegii să nu depășească prea mult timpul alocat, ca să putem avea timp și pentru răspunsuri și începe domnul Sarvama. <clears throat> Thank you, Chair. Um, I was actually just uh, looking around. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă uitam în jur pentru că mă așteptam să fie mai mulți colegi în sală. Well, I am uh, usually speaking for EPP if I'm... Eu vorbesc în numele PP de obicei când sunt prezent, doamnă președinte. I get the floor now? Deci îmi dați cuvântul acum? Uh, most humbly Aș dori să mulțumesc uh, foarte mult președintelui Curții, domnul Caldeira, care încă o dată a venit uh, la noi și ne-a prezentat o analiză foarte detaliată a situației. Doresc să-i mulțumesc și vicepreședinte Gheorgheva pentru că face tot ce poate la ora actuală alături de serviciile comisiei. Și aș avea câteva aspecte pe care aș dori să le abordez. Nu vreau să vorbesc prea mult, dar, în primul rând, haideți să nu pierdem timpul discutând prea mult despre rata de eroare în sine. Am constatat deja că există, ea aceeași nu se schimbă, îmi pare rău. nu sunt uh, de acord atunci când aud că rata de eroare se îndreaptă încet încet în direcția cea bună. Eu sunt uh, aici doar de câțiva ani, nu de prea mulți, dar de când sunt aici aud aceeași poveste în fiecare an. Așadar, cred că trebuie să discutăm despre viitor și nu despre trecut. Și uh, ca să trecem direct la obiect, Cred că ce trebuie realmente să facem în caz că vrem să vedem o schimbare este să scăpăm de rata materială de eroare și asta se poate face uh, schimbând fundamental abordarea noastră. Pentru că acum uh, mi se pare că suntem ca un câine care încearcă să-și prindă coada. pentru că mi se pare că lucrurile s-au făcut treptat din ce în ce mai bine și durează. Sunt de acord cu raportoarea și cu vicepreședinta comisiei că schimbările nu se fac peste noapte. Dar trebuie să vă spun că nu mai vorbim acum despre o perioadă atât de scurtă. Așadar, trebuie să începem la rădăcină și ce vreau să spun este că nu ne putem aștepta uh, ca statele membre să se ocupe de uh, eliminarea ratei de eroare. Comisia împreună cu Curtea de Conturi Europeană și cu Parlamentul acesta sunt instituțiile responsabile uh, până la urmă. Și uh, eu cred că trebuie să parcurgem următoarele etape în lumina rezultatelor pe care le vedem în raportul anual. Și anume, Trebuie să putem uh, să evaluăm uh, cu mult înainte, cu mult mai mult timp înainte decât facem acum, să, trebuie să evaluăm, deci, investițiile înainte și nu după buget. Trebuie să avem o cuantificare a obiectivelor și a rezultatelor și trebuie să găsim uh, indicatori comuni. Dar mă tem că înainte de a putea schimba realmente ceva, înainte de a face aceste lucruri, trebuie să știm unde e cel mai bine să ne folosim resursele comune. Exact cum a spus doamna comisar și cred că acest lucru înseamnă inerent și inevitabil că trebuie să știm unde sunt cel mai prost folosite resursele comune. Pentru că același lucru, sunt două fațete ale aceleași medalii nu putem să știm unde am uh, folosit banii la modul cel mai rentabil dacă nu știm unde îi folosim cel mai prost. Și, uh, după părerea mea, acesta este aspectul central. Pe acest aspect trebuie să ne concentrăm cel mai mult. Și uh, se pare, de fapt, că avem informațiile la dispoziție, mai mult sau mai puțin. Le avem deja și Trebuie să putem să facem uh, ultimii pași de a implementa aceste informații, ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, după cum a spus domnul Caldera, că noi toți încurajăm Comisia să-și folosească pe deplin competențele de corecție. Dar asta vine după aceea. Este vorba de recuperarea fondurilor prost cheltuite. Și practic aici ajung la esența problemei și mă bucur că Curtea de Conturi subliniază acest lucru și e vorba de bugetul bazat pe rezultate. Acest lucru stă în centrul întregii probleme. Eu cred că vorbim de un ciclu enorm în care foarte multe lucruri sunt interdependente și sigur că trebuie să avem uh, diferitele uh, conexiuni în diferite locuri. Nu putem să schimbăm uh, violent modul în care se învârte roata aceasta mare altfel. E clar că va dura, dar dacă nu facem o schimbare fundamentală a abordării noastre asupra acestui ciclu, nu rezolvăm nimic. Deci trebuie să vedem unde ne investim banii, ce așteptări avem, dacă avem indicatori comun de performanță, dacă știm, de exemplu, că uh, vom investi bani în următorii ani, putem să ne așteptăm să uh, primim rezultate mai bune, mai bune decât până acum. Și eu cred cu tărie că dacă vom face acest lucru, vom uh, reuși aproape automat să obținem o rată de eroare mai redusă și rezultate mai bune pentru că sunt două fațete ale aceleași medalii. Acesta este mesajul meu astăzi pentru toți, pentru că este o zi extrem de importantă pentru comisia noastră și, apropo, cred că controlul bugetar trebuie să-și ocupe locul în centrul acestui proces pentru că bugetul axat pe rezultate, bugetul axat pe performanță, nu e doar um, responsabilitatea unora. Vreau să fiu politicos și să mă exprim elegant, dar uh, cum s-a făcut lucrul acesta în ultimii 10 ani uh, trebuie să se schimbe. Pentru că nu se uh, tratează în termeni reali și în încheiere, într-adevăr, vorbim de banii oamenilor. altfel nici n-ar conta, nu? Dar chiar trebuie să putem face o schimbare. Mulțumesc! Exact. Și în acest context vreau să vă amintesc că um, mi-a fost prezentată și, următoare, uh, și încă un document al 21-lea și are cuvântul doamna Ayala Sender. Presidenta, în primul lugar, scușarme por, por... Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând vreau să încerc scuze că am întârziat, am întârziat din cauza traficului și apoi aș dori, bineînțeles, să îi mulțumesc și să-i urez bun venit domnului Caldeira, care, iată, se află din nou în comisia noastră cont. Îi mulțumesc pentru raportul Curții de Conturi. Acesta vine ca un rezultat al unei analize detaliate a activităților instituțiilor. Îl felicit pe domnul Caldera pentru că, în mod clar, elementele pe care ne le prezintă spre reflexie sunt foarte importante. Cu toate că trebuie să recunoaștem că există erori, uneori chiar sistemice. Este important să vedem unde se concentrează ele, cum uh, se corelează cu schemele de plăți și așa mai departe. Este important să ne gândim la toate aceste lucruri și la calitatea conturilor noastre. Trebuie să vedem unde se concentrează cel mai mult erorile, dacă e vorba de programele de rambursare sau cele de drepturi de plată și așa mai departe. Curtea de conturi ne mai atrage atenția asupra unui lucru, un, lucru, un risc enorm în opinia mea. Există foarte multe presiuni foarte mari asupra bugetului la ora actuală. Curtea spune că anul acesta am reușit să ne salvăm într-o oarecare măsură, dar apoi în, 2000, în anul următor vor fi din nou aceste crize. Apoi mi se spune că pe finanțările directe se înregistrează un grad înalt de neutilizare a resurselor. Foarte multe programe nu folosesc corect banii. Aș dori așadar să ne dați mai multe detalii despre acest lucru, neutilizarea fondurilor puse la dispoziție. Și mai este un risc aici. Avem criza plăților, apoi avem financializarea uh, bugetul european și o a treia problemă, fundamentală în opinia mea, schimbările prognozelor. Tocmai s-a încheiat exercițiul acesta cu planul Juncker, care ne-a forțat să ne schimbăm prognozele pentru planul multianual și acum a venit peste noi criza refugiaților. Aceasta însă nu este nouă, ea mocnește deja de 5 ani și criza din sudul Europei de și mai mulți ani. Cunoșteam așadar faptul că există o criză, dar am ignorat-o în mod voluntar și în mod irresponsabil, în opinia mea. Deci, criza refugiaților ne forțează, încă o dată, să ne schimbăm prognozele și prioritățile. Unele întrebările mele ar fi și vis-a-vis -vis de acest lucru. Dumneavoastră ne vorbiți despre schimburile de priorități. Dumneavoastră spuneți că trebuie să ne flexibilizăm bugetul. Deci acest lucru înseamnă că trebuie să ne schimbăm prognozele, prioritățile, obiectivele. Trebuie să schimbăm chiar anumite rubrici din buget. Fondurile operaționale să devină fonduri pentru imigrație. Deci eu aș doream să vă întreb unde survine riscul aici? În ce măsură avem riscuri aici? Vis-a-vis -vis de toate aceste presiuni aplicate asupra, un, asupra bugetului Uniunii, pot veni riscuri din partea Consiliului, care mereu a fost reticent să contribuie și la planul Juncker, acum vedem că e reticent și vis-a-vis -vis de criza refugiaților. Iată, Vis-a-vis -vis de toate aceste noi provocări pe care le sublinați dumneavoastră, cum am putea să reacționăm și de unde provin riscurile? Odată identificate aceste erori, trebuie să recunoaștem că trebuie să schimbăm sistemul dumneavoastră. Sugerați acest lucru în mod foarte clar în ceea ce privește revizia CFM-ului și aici Consiliul este reticent, dar trebuie să abordăm din nou problema resurselor proprii. Raportul dumneavoastră sublinează și acest subiect. Ar fi așadar ocazia ideală să ne concentrăm mai bine pe rezultatele bugetului. Dumneavoastră spuneți că Europa 2020 nu se aplică corect în statele membre, deci nu sunt transpuse corect la nivel de obiective în statele membre obiectivele Europa 2020. Asta spuneți dumneavoastră în raportul dumneavoastră. În același timp subliniați faptul că uh, trebuie să evaluăm mai bine in, in, indicatorii cantitativ și calitativ. A spus că o problemă gravă este cea cu absorpția fondurilor. Există programe în principiu simple, tradiționale, dar în continuare și acolo avem probleme cu absorpția. Îi mulțumesc și doamnei vicepreședinte Comisiei pentru eforturile sale și pentru entuziasmul său. De aceea aș dori să o întreb unde, în ce măsură am putea să îmbunătățim uh, rata de absorție la nivelul statelor membre. Știm că există uh, un fel de agenții de asistență tehnică cu foarte multă putere care pot să-i ajute pe beneficiari. Însă, în ceea ce privește nivelul uh, de absorpție în statele membre, am impresia că acestea sunt lăsate cumva de izbeliște și nu se descurcă. De aceea trebuie să identificăm problemele și să găsim rezultate. Iar în ceea ce privește instrumentele financiare, doresc să întreb Comisia următorul lucru. Ce se gândește să facă? Planul Juncker a fost un punct de referință pentru refinanțializarea bugetului și a programelor. Curtea de conturi ne spune în mod clar că fondurile nu sunt utilizate suficient, fondurile dedicate acestor programe, acestor instrumente financiare. De aceea doresc să întreb cum putem face față acestei probleme înainte să se agraveze problemele. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Urmează domnul Cernetski de la ECR. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, domnule președinte al Curții de Conturi, stimați membri ai Curții de Conturi, rata estimată de eroare pentru 2014 este de 4,4%. Vedem că este foarte apropiată de cea din 2013 care era 4,5%. Curtea de conturi spune că e bine că rata de eroare nu a crescut, dar aș vrea să întreb de ce este aproape la același nivel, pentru că, sincer, de mulți ani încoace, povestea se repetă. E aceeași poveste. Spuneți că autoritățile comisiei, uh, auditori din statele membre sau uh, auditori independenți au folosit toate informațiile disponibile și o proporție semnificativă a erorilor uh, ar fi putut fi prevenite sau detectate și corectate înainte de a fi făcute. Ceea ce înseamnă că e nevoie de o acțiune mai activă din partea statelor membre și, mai important, din partea Comisiei Europene, după părerea mea. Pe scurt, aș dori să felicit Curtea de Conturi pentru abordare. Credem că este un nou început al muncii noastre. Mulțumesc! Finished? You finished? Ați terminat? Evident, mă scuzați, spune președinta. Are cuvântul domnul Toirer de la ALDE. Ja, vielen Dank. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte Caldeira, în numele grupului ALDE și de asemenea întregii echipe de la Curtea de Conturi. Nu doar pentru raportul prezentat acum, ci pentru întreaga dumneavoastră muncă de-a lungul anului, și pentru toate rapoartele extraordinare. Considerăm că și acest uh, raport este foarte bine făcut. Colegii au spus multe lucruri uh, corecte și decisive, de aceea am să mă acces pe câteva puncte uh, reduse la număr. În anul care a trecut am discutat foarte mult despre rata estimată de eroare, Doamna raportor a spus câteva lucruri în acest sens. Se discută despre cum se poate ameliora sistemul, cum putem să ne îndreptăm către un sistem orientat spre performanță. Curtea de conturi a făcut și ea câteva sugestii. Cu toate acestea, acum și în tratate avem um, același temei, același fond și um, mă interesează ce spuneți dumneavoastră despre rata estimată de eroare spuneți că unul din efectele cerințelor Parlamentului European uh, este uh, reducerea ratei de eroare. Spuneți că um, corecțiile pe care le-au făcut statele membre împreună cu Comisia și aceasta a fost o cerință foarte importantă în rapoartele de descărcare ale noastre din ultimii ani, Deci, uh, abordările comune au dus la o reducere a ratei de eroare. Uh, altfel, aceasta ar fi fost la 5,5%, iar după măsurile de corecție, rata de eroare este de 4,4%. Mi se pare că e un mesaj foarte important, înseamnă că cerința principală a Parlamentului European și anume ca Comisia să-și asume răspunderea, a fost ascultată și a dus la o mai bună utilizare a fondurilor. Și uh, astfel s-a putut reduce rata de eroare. De aceea este cu atât mai negativ faptul că în anumite domenii, cum ar fi politica regională, dar și dezvoltarea rurală, uh, s-a um, s-ar fi putut uh, aplica corecțiile mai consecvent uh, în trecut și atunci uh, rata de eroare din 2014, care este de 6,1% pentru politica regională și de 6,2% la dezvoltarea rurală, și acestea ar fi putut să fie reduse la un procent senzațional de 3,3%. Dacă ne uităm la fondurile care finanțează aceste linii bugetare, vedem că efectele sunt uh, foarte mari și vedem că există încă deficite de punere în aplicare sau, ca să formulez altfel, mai e potențial de optimizare. Înseamnă, practic, că se pot cheltui mai bine fondurile care provin din banii contribuabililor și care ar trebui să ajungă acolo unde trebuie și să nu se facă investiții greșite. Ați uh, prezentat câteva exemple în raportul dumneavoastră care reflectă și munca grupului ALDE. Cred că știți că Europe Aid a fost un subiect foarte important pentru noi în trecut, l-ați menționat și dumneavoastră. Uh, ați vorbit despre investițiile uh, care n-au fost făcute foarte bine în domeniul infrastructurii de transport, a toate acele axe rutiere cu taxă de drum care au fost construite în paralel cu alte axe rutiere fără taxă de drum uh, sunt chestiuni foarte importante din perspectiva dumneavoastră ca controlore ai bugetului, dar și uh, importante pentru comisie. Este important ca pe viitor să se acționeze și să se ceară de la statele membre o verificare a uh, utilizării fondurilor europene. Cred că în viitor va fi foarte important să se prevină astfel de investiții greșite. Un alt subiect pe care doresc să-l abordez este uh, programul cadru de cercetare. Acolo se uh, vede clar un exemplu în care un IMM a lucrat cu uh, vreo 20 de parteneri de proiect, a realizat un proiect și s-a dovedit până la urmă că acela nu este subvenționabil eu mă întreb ce se întâmplă cu uh, autorul cererii, care s-a orientat către Uniunea Europeană plin de speranță în calitate de întreprindere mică și a uh, dorit să primească subvenții pentru uh, cercetare și și-a găsit parteneri de proiect în toată Europa, a creat o rețea și apoi a trebuit să-i spunem că costurile pe care spera să le deconteze nu pot fi decontate. constatăm practic că astfel de cazuri trebuie evitate pe viitor, pentru că nu e vorba doar de o um, proastă cheltuire a fondurilor, e vorba și de faptul că în unele cazuri ar trebui să nu se depună deloc cereri de proiecte, pentru că ar trebui să fie mai clar ce este subvenționabil și ce nu, pentru că Altfel, este vorba de o comunicare negativă din partea Uniunii Europene. În încheiere, aș dori să mă mai refer la un punct care a fost și el abordat pe larg în raport. E vorba de bugetul orientat spre rezultate și întrebarea încotro ne îndreptăm. Aici uh, îi suntem foarte recunoscători doamnei comisar uh, Gheorgheva, doamnei vicepreședinte, care în uh, care a susținut uh, și a respectat propunerile adoptate cu o majoritate largă în Parlament și sperăm ca și Curtea să adopte această abordare, pentru că este foarte posibil să folosim deja uh, acest sistem și, de, și să-l folosim pentru Europa 2020, pentru a ameliora acest program. Și de aceea aș vrea să cer din partea grupului ALDE, la modul cel mai clar, uh, Uh, ca lucrurile care sunt deja pe uh, tapet astăzi, și anume liniile bugetare și programele, să fie orientate mai bine în funcție de uh, obiectivele strategiei Europa 2020 ca cel târziu la revizuirea de jumătate de mandat a cadrului financiar multianual să se verifice dacă, se, dacă s-a creat această corelație și uh, dacă în proiecte și programe se ține cont de obiectivele strategiei Europa 2020. În acest raport uh, sunt informații despre ce pot face Comisia și statele membre în acest sens și aș dori să mai subliniez încă o dată acest lucru și să mulțumesc și doamnei Baiova, doamna raportor, pentru munca sa extraordinară. Mulțumesc mult! De la GUE nu e nimeni. Apoi, pentru Vex, Bart Stas. Dank u, voorzitter. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru început aș dori să-i mulțumesc curții de conturi. Cred că suntem aliați de nădejde. Comisia Europeană, Parlamentul, Comisia Cont și Curtea de Conturi colaborează foarte bine și apreciez acest lucru. analizat din ce în ce mai mult uh, nu doar cantitatea, ci și calitatea rezultatelor proiectelor finanțate de Uniunea Europeană. Vă mulțumesc așadar. Cu toate acestea, trebuie să spun că de 16 ani sunt în Comisia Cont. Aceasta este a 17-a oară când ascult un raport anual al Curții de Conturi. Nu vreau să spun că sunt cinic sau pesimist, din fericire. Pentru că altfel n-aș fi în stare să fiu aici la fel de entuziast de fiecare dată. Totuși, lucrurile în realitate nu o duc, nu merg atât de bine. Relația dintre instituții s-a îmbunătățit foarte mult în acești, în acești, în acești 17 ani, în 1990, în 1999 nu am dorit să descărcăm de gestiune comisia, a fost un punct scăzut al relației interinstituționale. Noi știm cât de disponibili au devenit comisarii să dialogueze cu această comisie de control. Îi mulțumesc, domnule Gheorgheva, care a venit de multe ori la noi, la cont, a avut mereu o relație deschisă cu noi, mereu este pregătită să accepte noi întrebări. Îi mulțumesc pentru această disponibilitate. Bineînțeles, nu am citit întregul document, am citit rezumatul ieri. Vom face și o comunicat de presă și am analizat documentul de anul trecut, a trebuit doar să schimb câteva cifre și am să adaug un mic postscriptum. Și am să spun că acesta este textul de anul trecut și de acum doi ani și de acum câțiva ani. O spun cu oarecare ușurătate, dar, doamna Gheorgheva, în uh, discursul dumneavoastră, și am să vă citez în engleză, ați spus că doriți să recâștigați încrederea cetățenilor și ați spus de asemenea că schimbările sistemice nu se întâmplă de pe o zi pe alta, ci pas cu pas. Dar eu mă întrebam altceva. Oare chiar aceasta este tendința? Schimbările au loc pas cu pas, încetul cu încetul. Oare? Dar dacă acesta este trendul, într-adevăr, atunci când vom ajunge cu adevărat la uh, rata de eroare 2%, peste câte zeci de ani? Am și eu câteva întrebări aici, nu foarte multe pentru că vom dezbate acest lucru și în plenară la Strasburg. Se pare că statele membre au o responsabilitate foarte mare, 80% din cheltuieli se află în mâinile lor. Ați subliniat domenii în care strategia de recuperare a avut succes în menținerea ratei la 4,4%, altfel ar fi fost mai mare rata de eroare. În rest, analizați fiecare domeniu de politică și spuneți că dacă statele membre ar fi folosit informațiile aflate la dispozițiile lor mai bine și ar fi făcut tot ceea ce ar fi putut, atunci rata de eroare ar fi fost mai mică, poate 3,4%. Așadar, îl întrebe domnul Caldeira, având în vedere faptul că nu am putut citi tot documentul, care state membre sunt cele mai uh, învinuite aici? Aș dori să vă sugerez să mențineți contactul cu acele state membre, să vedem dacă am putea vorbi într-un dialog prietenos cu aceste state membre, să vedem ce se poate face membre. Și am o întrebare și pentru doamna Gheorgheva. În ceea ce privește bugetul pe 2014, ați fost uh, responsabilă doar pentru ați fost responsabilă pentru bugetul în combaterea fraudei doar de un an. Deci nu vă putem învinui foarte mult. Nu aveți responsabilitate majoră pentru bugetul 2014, dar la anul va fi o altă chestiune dacă constatăm că nu s-au înregistrat progrese. Atunci va trebui să avem o dezbatere politică. Eu vă întreb așadar ce faceți dumneavoastră, ce măsuri luați dumneavoastră. Este al doilea raport anual pe care l-ați citit acesta și au, au avut loc dialoguri între cabinetul dumneavoastră, și Curtea de Conturi. A doua oară deja aș dori să vă întreb dacă ați luat măsuri specifice în ultimul an pentru a înregistra progrese în combaterea fraudei. Bineînțeles, nu mă aștept la un mare salt înainte, dar poate că ar fi posibil să avem o îmbunătățire de jumătate de punct, în așa fel încât să-i combatem pe eurosceptici. Și apoi încă o chestiune, știu că este delicat, este o discuție foarte dificilă, care de 10 ani a fost purtată în această Comisie de Control Bugetar. Ce măsuri specifice considerați că ar putea să constrângă statele membre să-și facă treaba? Am auzit toate declarațiile ministrilor de finanțe, dar cred că acum este a patra oară când spuneți în raportul dumneavoastră că statele membre dispun de informațiile respective, văd ce nu merge și nu ar fi trebuit să fie făcute anumite cheltuieli. Iată așadar care sunt întrebările mele pentru domnul Caldera și pentru doamna Gheorgheva. Încă o dată, eu nu vreau să dau dovadă de pesimism dar trebuie să recunosc faptul că e nevoie de acțiuni. Este o perioadă foarte dificilă pentru Europa. Și de aceea avem nevoie de un mesaj pozitiv pentru la anul. Vă mulțumesc. Și acum are cuvântul domnul Vali de la FDD. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc curții de conturi pentru munca desfășurată constant pentru că, bineînțeles, nu e vorba numai de hârtie imprimată, e vorba de informații conținute în aceste documente, informații deosebit de importante, desprinse din studiile făcute și asta ne permite nouă să îmbunătățim munca noastră politică. Aș dori să plec de la un aspect care a fost uh, atins uh, mai devreme de doamna Gorieva, e vorba de refugiați. Acum una dintre problemele cele mai importante este tocmai aceasta, aceasta a refugiaților și foarte mulți bani sunt deja uh, îndreptați uh, în această direcție. Însă pe mine mă preocupă foarte mult faptul că se fac foarte puține controle uh, asupra acestor fluxuri de bani. Știm bine că în Italia a izbunit un scandal în acest sens și n-aș dori ca și alte țări Uh, chiar și în afara Uniunii Europene, să nu uh, cadă în aceeași capcană și să adopte la rândul lor măsuri pentru a nu avea Uh, fluxuri uh, care să meargă fraudulos nu la refugiați, ci în altă parte, pentru că e vorba de foarte, foarte mulți bani de care nu știm foarte multe lucruri despre cum umblă ei și atunci uh, Comisia de Control Bugetar este însărcinată, bineînțeles, cu controlul acestor fluxuri, însă nu trebuie să rezolvăm problemele într-o parte și să se ivească probleme în alte parte. Deci banii trebuie să fie cheltuiți eficace și a dorit ca doamna vicepreședinte să-mi dea asigurări în ce privește cheltuirea bună a acestor bani. În ceea ce privește privește plățile. Foarte multe erori, foarte multe erori legate de licitațiile, de achizițiile publice. A spus asta uh, Curtea de Conturi, atribuții directe, lipsă de transparență agravată. Aș dori să vă spun că în Italia, în uh, noi acolo unde noi unde am câștigat alegerile în comune, unde gestionăm bugetul, Uh, avem o abordare participativă, implicăm pe cetățeni în exercițiul bugetar, un buget uh, participativ, nu uh, ridicăm niște ziduri și tocmai îi invităm pe cetățeni să se implice în gestionarea banului public. Însă multe partide politice au închis ușa și au ridicat aceste ziduri în calea cetățenilor uh, și în aceste situații apar erorile, pentru că erorile înseamnă o proastă administrare, dar și o voită lipsă de transparență. De aici apar erorile și atunci soluția este implicarea cetățenilor, să îi invităm să deschidem ușa, să intre în instituțiile noastre. Dacă nu deschidem aceste porți, dacă nu implicăm, dacă nu uh, gestionăm mai bine fondurile, mai transparent, nu vom, rezulta, nu vom rezolva niciodată problemele noastre. Uh, și bineînțeles, n-aș vrea ca peste 16 ani, uh, ca și Bart, să stau să mă gândesc de ce n-a rezolvat probleme pe care le putem uh, rezolva astăzi, pentru că noi astăzi în politică putem să facem asta. Prin noi instrumente, rețe- uh, internet, implicarea cetățenilor, tot ce putem pentru a controla banii. E vorba de banii ai lor, ai cetățenilor și nu ai partidelor. Asta trebuie să se înțeleagă. Apoi, în ceea ce privește taxele vamale. Sunt foarte uh, îngrijorat deoarece Comisia Europeană a uh, publicat un document în acest sens, de fapt niște linii orientative, Curtea de Conturi a preluat uh, uh și a analizat acest document. Este vorba de modul în care nu au fost percepute uh, o serie întreagă de taxe vamale pentru că anumite mărfuri erau uh, exonerate de taxe în alte state membre, însă în fiecare zi sosesc uh, containere întregi uh, în porturile noastre, multe conțin mărfuri periculoase pentru sănătate, pentru economia noastră și bineînțeles că uh, Uh, ar trebui ca Comisia Europeană să dea mai multe indicații statelor membre în ce privește controlele care trebuie să fie efectuate, pentru că în căutarea profitului pur uh, suntem pe cale de a primejdui societatea noastră, sănătatea noastră și economia noastră, deci ar trebui ca aceste mărfuri care vin din statele uh, terțe să fie controlate atent, să nu ne gândim numai la profit și să închidem ochii. În ceea ce privește plățile, avem probleme cu întârzierile, se știe. Eu am primit din partea regiunilor italiene anumite probleme, niște idei legate de faptul că au fost întârzieri în ce privește mm, uh, inițiativa pentru tineret. Există o serie de start-up-uri, de firme care au început lucrul, care uh, îi angajează pe tineri mm, uh, Um, se angajează să-i, să, să, să, să-i plătească, însă comisia trebuie și ea să participe și nu vine cu plata suplimentară care trebuie făcută sau cofinanțare și sunt probleme. Sunt probleme de întârzieri, acești oameni, acești tineri stagiari nu mai pot fi plătiți și așa mai departe. În ceea ce privește infrastructurile, avem probleme legate de evaluarea acestor proiecte de infrastructură, finanțarea de proiecte, de autostrăzi, de căi ferate, sunt infrastructuri care nu pot fi plătite uh, uh, automat. Însă, studiile de impact economice nu sunt bine definite. Uh, și deseori este, se <clears throat> pare că statul trebuie să pluseze numai pentru a putea atrage în continuare uh, banii privați. Eu cred că toate aceste lucruri trebuie rezolvate ex ante. Uh, pentru că în caz contrar trebuie iarăși să băgăm mâna în buzunarul statului și e nevoie de niște garanții, inclusiv împotriva deturnării frauduloase de către criminalitatea organizată acestor bani și asta pe spinarea contribuabililor. Iată câteva elemente, câteva idei care ne-au parvenit uh, din discuțiile noastre pe care le dorim uh, să apară și în diversele rapoarte pe care le întocmește inclusiv Comisia Executivă și, în orice caz, mulțumim Curții de Conturi pentru că ne ajută să îmbunătățim sistemul. Încă o dată spun că cel mai important este să fim cât se poate de transparent și apoi să implicăm pe cetățeni în instituțiile europene, în statele noastre membre, pentru că dacă ridicăm ziduri în, uh, în, în, uh, uh, și în, în jurul acestui exercițiu bugetar nu este bine. Dacă cetățeanul este implicat, atunci și procede, procedeul, uh, uh, procedura va fi mai transparentă. Să nu ne închidem ca niște arici. Mulțumesc! Bun. Și aici se încheie runda de vorbitori în numele grupurilor politice, nu e nimeni de la ANF. Și mai avem încă 10 colegi pe lista de vorbitori și de aceea aș vrea să vă rog să vă limitați la două minute. Domnul Seller, două minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Haideți să încercăm. S-au spus multe lucruri și nu de către mine. Eu vreau să spun că mulțumesc foarte mult domnului președinte Caldeira care, Caldeira, care ne-a uh, prezentat un raport foarte detaliat și, uh, de asemenea, mai multe rapoarte extraordinare pe care le-am avut la dispoziție și vreau să-i mulțumesc foarte mult. Aseară am primit uh, raportul, sigur că nu am avut timp să intru în detalii, dar ce este în evidență și ce au remarcat mulți colegi este că dacă ne luăm numai după rata de eroare, constatăm că nu sunt uh, modificări semnificative. Avem aproape aceleași cifre ca anul trecut, ca anul dinainte și așa mai departe. Și de asemenea, sursa erorilor este cam aceeași, e de vină gestiunea partajată, statele membre nu au uh, furnizat date fiabile și de aceea cred că este important uh, să preluăm propunerea făcută de președinta noastră Inge Gresle și anume să um, acționăm în parteneriat cu, parte, cu parlamentele naționale, pentru că altfel uh, cu guvernele nu avem nicio șansă, ne pierdem vremea. Colegii din parlamentele naționale trebuie să recunoască problema și să acționeze alături de noi pentru că e vorba de banii contribuabililor din statele membre și de aceea colegii din parlamentele naționale poartă și ei responsabilitatea pentru utilizarea acestor bani. Altfel nu se poate. Anul 2014 este, cred eu, și el un an de tranziție de la vechea perioadă de finanțare la noua perioadă de finanțare. Majoritatea Uh, cazurilor unde apar mari uh, erori, cum uh, ar fi politica de coeziune, dezvoltarea rurală, programele de cercetare, se bazează pe vechile programe, um, iar parteneriatele sunt parteneriatele nou încheiate vor face obiectul următoarei faze de proiectare și Aș dori acum, doamnă președinte, să vă spun că trebuie să ne mai gândim bine la ce facem cu strategia Europa 2020. Vechea perioadă de programare se baza pe strategia de la Lisabona, uh, însă și noile programe uh, au fost uh, realizate ca să țină cont de ce nu a mers bine înainte. Acum ne așteaptă următorul termen, 2016, și aș vrea să știu cum stăm cu atingerea obiectivelor, este foarte important ce spune Curtea de Conturi și anume uh, ca noile parteneriate și programele operaționale să fie încheiate între statele membre, ținându-se cont în permanență de obiectivele 2020, pentru că asta nu s-a făcut până acum și deci ar trebui repetat acest lucru în regulament și cred că trebuie să ne mai uh, ocupăm uh, serios de acest subiect pentru că ne așteaptă revizuirea la jumătate de mandat și poate că reușim să schimbăm direcția și să ținem cont de ultimele evenimente care nu erau previzibile uh, cu 5 ani în urmă și să ne străduim să concepem într-un mod nou principiile bugetului. Și aș vrea să mai fac un apel să ne străduim ca banii să fie folosiți mai eficient uh, și apoi în ceea ce privește sumele neplătite în legătură cu acestea, curtea spune că Comisia a pus la dispoziție fonduri pentru statele membre fără să țină cont de capacitatea acestora de investiție. Și aceasta este o problemă recurentă iar la performanța bugetară, Curtea de Conturi spune performanța bună uh, a rezultatelor nu atrage uh, performanța proastă, mă scuzați, nu atrage după sine pierderea finanțării de către statele membre. Păi ce faceți, dragi prieteni? Uh, avem rezerva de finanțare și nu avem uh, și o um, responsabilitate asociată. Am aprobat uh, cheltuieli ca prefinanțare și pentru anul uh, viitor, fără să fie clar că dacă că acei bani trebuie folosiți ca să se atingă obiectivele de investiții. Deci vă rog frumos mai multă atenție. Mulțumesc! Președinte, vreau să-i rog pe toți colegii care vor lua cuvântul să nu urmeze exemplul domnului Țeler. Și are cuvântul domnul Pirinski. Thank you, Madam Chair. To be... Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, aș dori să subliniez câteva aspecte concrete. În urma prezentării foarte interesante a domnului Caldeira, am următoarele lucruri de spus. În primul rând, ne spune în mod corect care ar trebui să fie obiectivul întregului exercițiu. Avem aici două aspecte. 1. Uniunea Europeană își investește bugetul mai bine, este un deziderat, dar în același timp mai rapid. Iar doi, care sunt provocările pentru a obține acest obiectiv destul de complex și oarecum contradictoriu prin însăși definiția sa. Avem în primul rând nivelul în continuu înalt de erori. Se cheltuie prea mulți bani în mod continuu, nerespectându-se regulile. Și aici ajungem la o altă afirmație din prezentarea domnului Caldera. Majoritatea cheltuielilor operaționale ale Uniunii Europene sunt prezintă un risc în mod inerent depindem foarte mult de informațiile care provin de la beneficiarii final, care sunt foarte variați. Și dumneavoastră, doamna președinte, ați subliniat importanța informațiilor de calitate. De aceea este esențial să menținem sub control riscul. S-au înregistrat progrese aici prin intermediul reducerii ratei de eroare cu 1,1%, dar, după cum s-a subliniat, s-ar fi putut face mult mai multe dacă statele ar fi folosit toate informațiile aflate la dispoziția lor. Și, doamna președinte, ați vorbit despre declarația de asigurare și mă întreb dacă este corect să ne aducem aminte de ideea de astfel de declarații naționale. Și, în al treilea rând, domnule Caldeira, ne-ați adus aminte nouă legislatorilor care sunt responsabilitățile noastre. 1. Să ne asigurăm că schemele de, cheltuie, de cheltuieli sunt clare cu privire la rezultatele de obținut și, doi, să înțelegem riscurile acceptabile pentru gestionarii financiari și aș dori să adaug și punctul 3, să ne asigurăm să asigurăm transparența politicilor UE care nu sunt finanțate direct de către bugetul european. Trebuie să existe un control și un audit al tuturor acestor uh, politici noi. Am cer scuze că am, am depășit timpul 30 de secunde, doamnă președinte. Nu, a fost foarte bine. M-am uh, trecut și eu pe lista de vorbitori și aș vrea să vă spun cifra mea preferată. În raport se scrie că trei sferturi din proiectele cu fonduri structurale au atins parțial sau total obiectivele de politice. Deci, trei sferturi ating obiectivele uh, parțial sau total, deci un sfert din proiecte nu atinge deloc obiectivele. Și vreau să-l întreb pe președintele Curții de Conturi ce se întâmplă cu acest sfert rămas de proiecte pe care noi totuși am dat banii. Eu uh, sper sincer că nu ne ascultă nimeni acum uh, dintre contribuabili, pentru că sunt niște cifre pe care trebuie să le interpretăm puțin, să vedem ce se întâmplă cu acest sfert rămas. Mi se pare că la fondurile structurale se fac niște lucruri pe care ar fi mai bine să nu le facă nimeni. Când citim că atunci când se cheltuiesc acești bani nu se aplică drept criteriu ocuparea, atunci uh, înțelegem de ce stăm atât de prost la obiectivele de creștere și ocupare, pentru că dacă nu se consideră că e un obiectiv principal să se creeze locuri de muncă pentru oameni cu bani europeni, eu nu știu pentru ce mai cheltuim banii și de aceea vreau să pun o întrebare doamnei vicepreședinte. Ce concluzii trageți dumneavoastră în legătură cu acest sfert? Și aș vrea să mai aflu de la doamna vicepreședinte ce se întâmplă în administrația directă. Sunteți responsabilă și de resurse umane și mă îngrijorează că pentru prima dată în 21 de ani Comisia are aceeași rată de eroare cu cea din statele membre și mi se pare că e un punct pe care trebuie să-l discutăm aici foarte cinstit. Și apoi încă o întrebare pentru doamna vicepreședinte în legătură cu alineatul 667, e vorba de uh, capitolul B, În alineatul 667 se scrie că nu există niciun control asupra banilor cheltuiți de B pentru că um, autoritățile locale nu pot să controleze acele fonduri și nici Curtea de Conturi nu le poate controla. Păi atunci se pune întrebarea cine se mai uită la cum se cheltuiesc acei bani și vă mulțumesc de pe acum pentru răspuns și dau cuvântul domnului Novakov pentru două minute. Uh, mulțumesc, doamna Gheorgheva, domnule Caldera. Eu nu am experiență atât de bogată ca și colegii care au vorbit ori datorită faptului că sunt cel mai tânăr membru al acestui Parlament European. Dar cred că acesta este și un avantaj. Când vine vorba de cheltuieli, Comisia Cont este cel mai bun prieten al contribuabililor. Alături de Comisie și de Curtea de Conturi, avem un singur scop, să ne asigurăm că cele 150 de miliarde de euro au rezultate concrete Bugetul este un document foarte stufos. Ce înseamnă acest lucru pentru oamenii din afara acestei încăperi? Zero. Ei ne trimit pe noi aici ca să interpretăm acest document, ca să facem această muncă și să le prezentăm rezultate. De aceea cred că noi de aici, din această comisie, din Parlament, din comisie, de la uh, Curtea de Conturi, nu suntem aici doar ca să vorbim, trebuie să obținem rezultate. După cum a spus și domnul Sarvama, și eu din PPE, trebuie să recunosc că trebuie să analizăm bugetul așa cum ar face o companie, să obținem cel mai mare profit de pe urma sa. Avem nevoie de un buget cu mai puține priorități, dar cu priorități mai mari. Așa cum am încercat să obținem unul datorită eforturilor doamnei Gheorgheva. Avem nevoie de un buget concentrat pe rezultate, care să nu financeze vise, ci care să se concentreze pe nevoile oamenilor, pe nevoile întreprinderilor, de asemenea. Ca să ajungem în acest punct cât mai repede, avem nevoie de mai puțină birocrație, avem nevoie de mai puține cozi în administrație, mai, mai puține proceduri de urmat. Sunt conștient că majoritatea colegilor recunosc faptul că în curând va trebui să vorbim despre propriile resurse ale Uniunii. Nu știu dacă la anul sau anul următor, dar mai, mult, mai devreme sau mai târziu vom discuta despre acest lucru. Pentru că plățile stat, pl statelor membre nu sunt suficient de stabile la ora actuală. Dacă este să închei, suntem pe calea cea bună, Trebuie să mergem împreună pe acest drum și trebuie să fim cu toții alături. Frați de drum, în așa fel încât să ne asigurăm că rezolvăm toate problemele și obținem cât mai mult de pe urma acestui buget. Vă mulțumesc! Am propria mea opinie în ceea ce privește această expresie frați de arme, frați de drum. Domnul Von, da, doamnă președinte, le mulțumesc și eu uh, comisiei și raportorului și domnului Caldera pentru acest document. Într-adevăr, dorim cu toții ca um, rata de orare să fie cât mai mică. Acest lucru este subliniat și în um, rezumatul documentului pe care l-am primit aseară. Se spune că din 12.000 de tranzacții examinate, doar 22 de cazuri de fraudă sunt suspectate. Deci erorile se stabilizează și scad. Corecțiunile și recuperările se îmbunătățesc și ele. Deci avem și vești bune în ceea ce privește raportul Curții de Conturi din acest an. Totuși, rata de eroare de 4,4% rămâne o problemă spinoasă. De aceea, cred că este util ca în pagina 14 din, raport, din rezumat ne sunt prezentate tipurile de erori. Tipurile de erori. Astfel, putem să adresăm direct aceste categorii de erori. Dacă rezolvăm problemele cu cel cea mai mare categorie de erori, vom reduce și erorile și rata de erori. În pagina, pe pagina 10 se vorbește despre o abordare actualizată de auditare. Mă întreb dacă domnul președinte al curții ne-ar putea să ne-ar putea da mai multe detalii vis-a-vis -vis de această expresie. Dacă dorim să scădem erorile, domnul președinte, atunci este importantă și simplificarea pentru statele membre și pentru regiuni și pentru toți beneficiarii finali. Este important și în, din punctul de vedere al politici de coeziune, dar probabil că este prea devreme să ne dăm seama dacă aceste noi politici, e-coeziunea, linii directoare comune, posibilitatea unor plăți forfetare, vor avea într-adevăr un efect pozitiv și vor reduce erorile. Poate că la anul va trebui să analizăm această chestiune. Și un comentariu final vis-a-vis -vis de importanța unui buget concentrat pe rezultate. Avem aici oportunitatea de a măsura rezultatele. Eu sunt de acord cu raportorul și cu doamna comisar când au spus că trebuie să știm exact ce vom măsura și cum vom face aceste măsurători. Înainte să vorbim despre măsurarea rezultatelor, avem nevoie de mai multe detalii despre procedura măsurătorilor. Aștept cu nerăbdare să ascult mai multe comentarii din partea Comisiei vis-a-vis -vis de acest subiect. Și bineînțeles, pe viitor, Comisia Cont dorește să fie implicată în această dezbatere pe viitor. Colegii, Ashworth este în nächste. Zwei Minuten, danke. Thank you very much. Ashworth, două minute. Mulțumesc. Cei care au făcut parte din această comisie destul de mult timp știu că acest raport este îngrijorător de asemănător cu cel de acum un an și de acum doi ani și de așa mai departe. Nu pot decât să recunosc faptul că acest uh, raport se concentrează pe conformitate. Așadar, în fiecare an constatăm că aceleași domenii au aceleași probleme. Mult prea des aceste probleme se leagă în mod direct de complexitatea regulamentelor. Nu este oare așadar timpul să ne gândim că ar trebui să schimbăm modul nostru de lucru? În primul rând, în ceea ce privește complexitatea regulamentelor, am de spus următorul lucru. Aici sunt reprezentantul Agri. Am, ci, am scris raportul privind simplificarea politicii agricole comune. Regret să spun că aceasta este, de, este cu 15% mai complexă decât cea de ei. Așadar, practic, ține ușa deschisă către erori. Așadar, este momentul să ne gândim la simplificarea regulamentelor sau acolo unde se înregistrează erori în mod consistent. Dacă nu putem oferi programe fără erori, ar trebui să ne gândim să eliminăm complet acele programe. Pentru că nu putem continua an după an după an cu aceleași domenii, cu aceleași erori, cu aceleași eșecuri. Trebuie să facem ceva totuși. Motivul pentru care spun acest lucru mă aduce la al doilea comentariu pe care doream să-l fac. La ora actuală avem un buget absolut finit. Nu este un sac fără fund de bani. De aceea trebuie să ne concentrăm pe o mai mare rentabilitate, pe o, mare, o mai mare plus valoare europeană. În acest sens, eu salut mișcarea comisarului către un buget concentrat pe rezultate. De aceea apreciez munca curții de conturi, dar vreau să le subliniez un lucru colegilor mei deputați, aleși. Stimați colegi, lucrați acum în uh, cadrul tratatului de la Lisabona. Aveți codecizie, aveți co-responsabilitate, dar nu v-ați schimbat modul de lucru. Nu vă implicați în mod direct ca reprezentați aleși. Dumneavoastră reprezentați oamenii. Noi le cheltuim banii, dar nu avem niciun fel de implicare directă. Nu ar fi momentul să avem un rol mai important pentru membrii Parlamentului? Nu ar fi momentul ca aceștia să poată supraveghea mai bine bugetul? Doar astfel putem crește transparența, putem crește responsabilitatea și răspunderea Parlamentului. Mai mult, numai astfel putem schimba cultura cheltuielilor în instituțiile europene. Vă mulțumesc. Urmează acum domnul Șoltes două minute. Uh, mulțumesc, domnule președinte Caldeira. Vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră. La fel ca domnul Barstaș, și la fel ca și alți colegi, trebuie să spun că n-am fost aici de foarte multă vreme, dar dacă comparăm această discuție cu cea din 2013, constatăm într-adevăr anumite elemente repetitive. Cu toții am dorit o rata erorilor mai mică, cu toții am dorit ca bugetul orientat pe rezultate să aibă mai mult succes. Cu toții dorim reguli simplificate, dar se pare că lucrurile nu se mișcă la fel de repede pe cât ne-am dorit. Mai am încă un minut la dispoziție, așadar aș dori să subliniez următoarele lucruri. Avem puțin peste 150 de miliarde de euro la dispoziție. Trebuie să distribuim acești bani între diversele priorități. În ceea ce privește Curtea de Conturi, aș vrea să spun următoarele. Europa 2020. trebuie să țină seama și de criza refugiaților. Această criză a schimbat peisajul financiar în Europa și doamna vicepreședinte a spus acest lucru. Trebuie să ne schimbăm strategia, trebuie să regândim felul în care acționăm, care sunt prioritățile noastre. Dacă nu luăm măsuri financiare acum, vom avea probleme pentru că vor crește costurile dacă nu dăm dovadă de înțelepciune acum și nu vom putea să le acoperim cu bugetul aflat la dispoziția noastră. De aceea cred că este bine să avem această discuție și la Parlament și la Comisie. Încă un lucru. Trecem prin vremuri de criză. Trebuie să avem cheltuieli bugetare și în acest sens. Domnul Vale are dreptate. Avem nevoie de metode de control și de monitorizare. Uneori avem nevoie de acțiune rapidă și tindem să uităm de monitorizare. Nu vorbim despre eficiență, despre regularitate și aceasta va fi o nouă provocare pentru Curtea de Conturi pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și în încheiere, doamna raportor mai are o întrebare, după care dăm cuvântul domnului Caldeira. Uh, thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Toate observațiile pe care le-am văzut aici sunt foarte interesante. Aș avea câteva aspecte mai uh, concrete de menționat și poate mai puțin uh, idei filozofice Știu că domnul Steas a menționat trecutul, uh, n-am fost aici acum 17 ani, dar orice ar fi, n-aș dori să fiu aici peste 17 ani și să ascult exact aceeași, uh, același uh, refren. Pentru mine, politica nu este o filozofie, ci este ceva practic, o artă a pragmatismului și în acest sens salut uh, raportul curții pentru că uh, ca și factor politic pot să iau niște hotărâri pe baza acelor, a ceea ce constat din acest raport. Dacă nu am astfel de date, nu pot să hotărăsc nimic pentru viitor. Uh, și lăsând gluma la o parte, vă spuneam că M-am întâlnit cu directorii generali și cu toții vorbeau despre viitor, despre cum vor să avem un viitor mai bun și vreau să spun că orice ce viitor uh, va deveni un trecut la un moment dat. Deci trebuie să punem lucrurile în perspectivă. Am o întrebare către doamna vicepreședinte. Una se referă la bugetul bazat pe performanță, grupul interinstituțional omonim, pentru că Parlamentul în diverse rezoluții a cerut să se constituie un astfel de grup de lucru care să vizeze bugetul bazat pe performanță. Comisia are intenția să facă asta? Unde uh, ne situăm în acest proces? și cum vedeți îngrijorările exprimate la Consiliu despre asta și care ar fi calendarul pentru introducerea bugetului pe bază de performanță. Care ar fi timingul, deci? A doua întrebare concretă pe care vă o adresez se referă la imaginea Comisiei și la comunicarea din partea Comisiei. Sunt puțin îngrijorată pentru că vorbim despre o mai bună comunicare uh, despre cum să spune mai multe despre plus valoare acțiunilor europene și a rezultatelor obținute. Mă refer, bineînțeles, la gestiunea financiară, dar nu sunt sigură că și Comisia se îngrijește de imaginea sa atunci când uh, refuză în raportul EFSI să preia ideea de raportare pe care noi am menționat la, punctul 3, la articolul 318. Um, nu cred că uh, Comisia, dacă se îngrijește de imaginea sa, ar putea să refuze într-adevăr uh, o astfel de raportare. Apoi, uh, o întrebare către Curtea de Conturi. Domnul președinte al Curții de Conturi a vorbit despre niște, despre niște lucruri foarte interesante. Mă refer la paginile 76-77, unde se spune că anumite state membre nu au cerut banii care, pe care puteau să îi ceară. 15% din buget nu a fost cerut, e vorba de state membre au făcut treaba aceasta și mai bine de 15% din cheltuielile bugetare se înscriu la acest capitol, mi se pare destul de grav. Este oare vorba aici pur și simplu de capacitatea de absorpție a acestor state? Comisia are vreo idee în acest sens? Apoi, foarte pe scurt, la pagina 151 din raport uh, văd ceva care mă îngrijorează. Observația curții care spune că în 27 de cazuri de erori cuantificate, Comisia, autoritățile naționale sau auditorii uh, independenți aveau suficiente informații pentru a preveni, detecta sau corecta eroarea înainte de a accepta cheltuială. Dacă toate informațiile ar fi fost folosite pentru a corecta erorile, mă refer la capitolul competitivitate, dacă s-ar fi făcut acest lucru, rata de eroare ar fi scăzut cu 2,5%. Sunt foarte îngrijorată de ce văd aici, pentru că ce se întâmplă cu toți acești actori, comisia, auditori independenți, agențiile naționale, ar fi putut să întâmple altfel lucrurile. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul domnului președinte Caldera. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor uh, membrilor care și-au exprimat aprecierea față de munca noastră, față de raportul nostru. Suntem uh, recunoscători pentru toate aceste observații și mulțumim tuturor celor care au contribuit la acest raport de asemenea. M-aș concentra pe două aspecte Bineînțeles că aș dori să uh, dau răspuns tuturor uh, întrebărilor ridicate de membrii. Uh, am spus că raportul intermediar din cadrul procesului legat de cadrul financiar multianual va fi un lucru foarte important în cadrul exercițiului bugetar. Și asta înseamnă atât o reflexie asupra priorităților pe termen lung, a strategiilor respective, cât și o reflexie asupra schemelor de cheltuieli. Sunt ele bune, sunt ele eficace, dau rezultate, ce putem face, având în vedere toți acești factori pe care trebuie să îi, uh, îi uh, analizăm și înțeleg frustrarea colegilor pentru că și eu eram în același punct acum 17 ani, înțeleg pe cei care se gândesc la asta, dar orice ar fi și da, chiar dacă avem tot aceleași cifre, trebuie să ne gândim uh, privind înainte. Și eu nu mi-aș dori să fiu acuzat că am îngreunat viața cuiva. Din potrivă, dorim o simplificare, nu așa? Și atunci trebuie să ne stabilim mai bine prioritățile la nivelul UE. Ce vrem să obținem? Însă aceste priorități nu sunt uh, gravate în marmură. Acum un an, președintele Juncker ne-a vorbit despre planul său în 10 puncte și apoi a apărut tema securității și migrației. Avem fonduri uh, pentru migrați, pentru refugiați, pentru integrarea acestora. Dar asta reprezintă în cadrul financiar multianual actual cam vreo 3 miliarde de euro, dacă nu mă înșel, și asta pe 7 ani. De fapt, astăzi uh, suntem în fața sau suntem în plină urgență Trebuie să acționăm rapid, să dăm soluții rapide. Așa stau lucrurile. Ideea, întrebarea este dacă sistemul actual ne permite să facem asta sau nu. Facem ce putem, însă sistemul prezintă anumite rigidități. Deci trebuie o nouă abordare mai flexibilă, însă și legiuitorii își au partea lor de răspundere. ani de zile am pledat pentru reguli mai simple, concentrate pe obținerea de rezultate, obiective clare, reguli simple și instrumente de raportare eficiente, transparente, cât privește deci, rezultatele obținute. Însă, dumneavoastră continuați să schimbați regulile și ele devin mai complexe și știm că una dintre principalele cauze ale erorilor nu aparține statelor membre. Nu, acum se dovedește că nivelul de eroare nu, nu depinde de tipul de management, că e management direct sau uh, gestiune partajată. Nu. Depinde de schema care a fost aleasă și de modul în care riscul a fost integrat și în ce moment a fost el integrat. Domnul Stas a spus care sunt statele membre pe care trebuie să dăm vina, cele mai vinovate. Bineînțeles că noi, că noi identificăm uh, fiecare stat membru, volumul de erori care aparține fiecărui stat membru, avem tabele foarte clare în raport care vă arată asta, însă nu asta este important. Trebuie să vedem de ce schemele acestea, mecanismul acesta nu funcționează. Ce să facem pentru a smulge răul din rădăcină? Și am văzut asta uh, când am simplificat opțiunile de cost din cadrul Fondului Social European. S-a văzut imediat. Statele membre, agențiile e, eh, naționale și auditorii independenți cu toate acestea, nu au făcut tot ce puteau să facă, dar asta s-a întâmplat în toate statele mele, nu numai unele. Informațiile există, le puteți găsi, însă aș dori să ne concentrăm pe altceva, pe eliminarea cauzelor problemelor. Este foarte clar că ne trebuie un antidot mai puternic și nu o simplă aspirină, că nu o să treacă boala astfel însă trebuie ca managerii financiari să își asume răspunderea pe deplin, să se conformeze cu regulile, să, fac tot, să facă tot ce pot pentru a respecta regulile și pentru a obține rezultatele. Însă mi s-a pus o întrebare, ce doriți să faceți? Domnul Tirinski mi-a chiar mi-a semnalat o contradicție în termeni. Cum se pot face toate aceste lucruri? E bine, ar trebui să ne concentrăm mai mult pe cheltuirea bugetului, nu pentru că el există, pentru că avem fonduri și trebuie să le cheltuim, ci să cheltuim banii să, într-o logică de investiție. Îmi place cuvântul a investi, pentru că atunci când vorbim despre refugiați, investim în Europa. Investim înțelept, chipzuit. pentru asta trebuie să stăpânim riscurile. Astfel, și legiuitorii trebuie să-și dea seama și să accepte că există anumite riscuri. Iar rata eroare zero nu este ceva realist. Oricine face greșeli. Eroarea este omenească. Însă, trebuie ca atunci când legiuitorii iau hotărârea de a finanța un program sau altul, ei trebuie să știe foarte clar care sunt riscurile financiare pe care le pot asuma managerii respectivi. Probabil că anumite scheme legate de ajutorul umanitar uh, au uh, riscuri inerente diferite față de alt tip de program. Spunem asta implicit, dar explicit legiuitorul nu a menționat asta, deci nu cereți uh, auditorilor să facă acest lucru. Fiecare legiuitor trebuie să-și asume răspunderea. În sfârșit m-aș referi și la întrebările adresate de doamna Gebolova. E vorba de capacități. Este clar că până la sfârșitul anului 2014, patru state membre, vedeți asta la capitolul 2, patru state membre, vă spunem, nu au fost uh, capabile să folosească acești bani pe deplin și asta a reprezentat mai bine de 15% din banii necheltuiți pe anul 2014. Anumite dintre aceste state membre, și aici trebuie să facem observația că capacitatea de absorpție pe toată perioada 2007-2014 a fost la un nivel uh, cam de 75% per total. Ei bine, acele state membre care au fost sub medie sunt state membre care n-au atins nici 70% din capacitatea de absor absorpție. Trebuie să înțelegem acest lucru din capul locului. Și anume, anumite state membre s-au confruntat cu anumite probleme am spus asta la început, și noi cerem Comisiei ca încă de la începutul procesului, atunci când lansează perioada de programare, să constate dacă statul membru are capacitate administrativă de absorpție, dacă poate să-și asume anumite programe, cât de complexe sunt acestea. Însă am observat de asemenea că uh, statele membre au avut probleme și cu cofinanțarea. Și asta este o problemă. Și, da, problema de absorpție a fondurilor este o problemă reală, pentru că, bineînțeles, că avem uh, celebra discrepanță între angajamente și plăți pentru cadrul nostru financiar uh, multianual, dar, pe de altă parte, știm că și la angajamente continuăm să avem o problemă care este, de fapt, în creștere și nu putem să o ignorăm. Și, domnul președinte, și cu asta închei, nu putem să menținem această rigiditate în cadrul bugetului și al uh, programelor financiare. Acestea sunt instrumente care trebuie să dea rezultate și asta nu înseamnă că ele pot să împiedice Uniunea Europeană să uh, direcționeze banii acolo unde ei sunt necesari. Și aici sunt de acord cu doamna Georgieva. Dacă dorim să recâștigăm încrederea cetățenilor, ei trebuie să resimtă fiecare zi ce aduce în plus Uniunea Europeană în viața lor. Și unul dintre aceste instrumente uh, este bugetul european. Dacă el nu dă rezultate tangibile, concrete pentru cetățeni, probabil că nu vom câștiga această bătălie a încrederii. Vă mulțumesc tuturora pentru invitație și vă rog să mă scuzați pentru că trebuie să plec, însă domnul Lazaru rămâne aici cu dumneavoastră și el poate reprezenta curtea în uh, cadrul dezbatărilor. Mulțumesc foarte mult! Domnule președinte, noi vă mulțumim pentru munca depusă, pentru uh, prezentare și ne bucurăm de, pe acum de colaborarea cu dumneavoastră în cursul întregii proceduri, pentru că e foarte important să susținem Curtea de Conturi. Și dacă nu acționăm în funcție de recomandările Curții de Conturi, atunci suntem și noi vinovați de lipsa de impact a bugetului european, de lipsa utilității cheltuielilor uh, din banii contribuabililor europeni. Mulțumesc mult, domnule președinte! Aș dori acum să dau cuvântul doamnei vicepreședinte Gheorgheva pentru răspunsuri la întrebări și comentarii. Uh, Mulțumesc, domnule președinte Caldeira, pentru munca depusă și pentru răspunsurile la întrebări. Acestea mă ajută să uh, continu munca din acest punct. Domnule președinte, ați avut dreptate când uh, mi-ați spus în legătură cu performanța că uh, vorbele sunt ieftine, mai importante decât vorbele sunt faptele și îmi cer scuze că nu am vorbit mai în detaliu despre acțiunile noastre. Acestea sunt uh, foarte clare. Da, Curtea de conturi are dreptate atunci când se referă la faptul că e necesar să ne axăm mai mult pe rezultate și la faptul că acest lucru nu s-a făcut suficient în trecut. Exact acesta este motivul pentru care, în legătură cu uh, strategia 2020, am introdus un cadru de performanță și un um, sistem de raportare mult mai solid în legătură cu rezultatele obținute uh, prin folosirea fondurilor. Și uh, de aceea, prioritatea noastră principală este bugetul axat pe rezultate și nu numai uh, prioritatea din munca noastră bugetară, ci și munca în legătură cu resursele umane de la comisie. Deci ce facem concret? Mai întâi, în uh, noul cadru, avem seturi de indicatori care ne ajută să corelăm mai bine folosirea fondurilor cu rezultatele obținute din folosirea acelor fonduri. Din păcate, suntem abia la începutul noii perioade. Și de altfel, cred că un deputat s-a referit la acest lucru, cam prin 2016 am putea să arătăm realmente că există un nou cadru uh, bazat pe rezultate. Există indicații că sistemul funcționează, putem deja să constatăm o participare sporită a IMM-urilor în cercetare, crearea de noi locuri de muncă pentru cercetători, de asemenea rezultatele Erasmus Plus în ceea ce privește creșterea uh, șanselor uh, ca cei care trec prin acest program să-și găsească un loc de muncă, dar va dura puțin mai mult până când vom reuși să demonstrăm că acest cadru este mai bun. Faptul că axarea pe rezultate este un stimulent e de asemenea important. Cine are rezultate bune primește apoi mai mulți bani. Apoi am creat un grup de lucru la comisie pe această temă care se întrunește în mod regulat și ne permite să întreprindem uh, acțiuni în diferite domenii în mod mai coerent. Unul din handicapurile noastre, pe care cred că îl cunoașteți bine, este acela că nu uh, am mandatat statele membre să uh, subscrie la același set de indicatori. Așadar, când acestea raportează dacă raportează pe categorii de mere, portocale și banane, e foarte greu ca noi apoi să demonstrăm totalitatea impactului. Sigur că am avea un platou de fructe divers, dar nu vom putea face o comparație. Este un handicap pe care îl cunoaștem și facem uz de grupul de lucru de la comisie ca să vedem cum putem depăși problema. Apoi avem angajamentul de a crea un grup de lucru interinstituțional. Raportoarea ne-a întrebat uh, cum stăm. Noi facem presiune asupra Consiliului să acționeze la nivel politic ridicat. Ei consideră că ar trebui să fie un exercițiu mai degrabă tehnic, dar noi credem că acest grup ar trebui să ofere orientări politice. Sperăm ca Parlamentul să identifice în curând uh, cine va reprezenta Parlamentul în acest grup. Am înțeles că acest uh, punct este pe punctul de a fi rezolvat. În ceea ce ne privește, noi suntem gata. Mai trebuie doar acum să aducem pe toată lumea la un loc. E, nu e un exercițiu facil și aș vrea să vă mulțumesc și uh, să insist și eu că acest grup de lucru trebuie să înceapă să acționeze acum dacă dorim să uh, acționăm rapid în perioada, în perioada uh, următoare până în 2020. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, am menționat de uh, formarea axată pe rezultate pentru personal. Avem activitate, programe, transmitem semnale personalului, pentru că până la urmă oamenii trebuie să participe ca să putem să ne realizăm noi bugetul axat pe rezultate. Și aș vrea să exprim și puțină precauție legată de atribuire, în special în ceea ce privește Europa 2020. Sunt trei probleme de care trebuie să fim conștienți. În primul rând, bugetul nostru reprezintă 1% din VNB și ce decid să facă statele membre cu totalitatea bugetului într-o oarecare măsură este um, un lucru influențat de totalitatea bugetului european într-un fel. Dar nu ne putem aștepta la o aliniere totală dacă statele membre nu practică această aliniere. Se schimbă două priorități. Trăim într-o lume din ce în ce mai expusă la șocuri ceea ce face ca obiectivele și prioritățile să se schimbe mai mult acum decât în trecut. În al treilea rând, chiar și în cea mai bună dintre lumile posibile, nu ar fi ușor să se atribuie impactul unei părți mici din buget, mai ales când e vorba de programe multi-obiective cuprinzătoare. Sigur că nu vreau să spun că nu noi suntem responsabili, dar vreau să fim corecți, să ținem cont de toate elementele pe care le discutăm. Mai departe, și aici vreau să răspund și la întrebarea legată de calendarul pentru bugetul axat pe rezultate. După cum am spus, vom avea o comunicare în acest sens care va prezenta în detaliu ce dorim să obținem și în ce calendar, Păi, aceasta va fi prezentată la jumătatea lui 2016. Apoi, sunt de acord că avem motive de îngrijorare legate de gestiunea directă a ratei de eroare. 2,8% e o rată de eroare care putea fi evitată și raportoarea a spus pe bună dreptate acest lucru și ne-a întrebat ce se întâmplă, ce facem. Noi am analizat foarte detaliat aceste 2,8% Cam 1,4% provine din um, erori uh, din cauza auditorilor certificați, 0,4% sunt provocate de procedurile de licitație din statele membre și cam 1% e din vina Comisiei. E clar că trebuie să ne axăm uh, pe cauzele acestor erori noi credem că cel mai important motiv este munca inadecvată a, autorităților naționale și a auditorilor certificați. Acel procent provocat de comisie a fost analizat și am conchis că acel procent se va reduce. Și de ce? Pentru că este provocat în mare măsură Uh, de o eroare care nu s-ar mai fi putut produce în cadrul orizontului 2020, mai mult de jumătate din acest 1%. Este o eroare făcută în uh, perioada anterioară, în funcție de regulile programului cadru 7. Regulile erau greșite și le-am uh, îndreptat prin orizontul 2020 dar, uh, într-adevăr, mai puțin de jumătate din acest procent e provocat de noi și facem analizele necesare ca să ne asigurăm că luăm măsurile uh, adecvate. Mi s-a pus o întrebare legată de instrumentele financiare și cum putem să ne asigurăm că banii sunt protejați și cum putem uh, transfera fondurile care nu sunt absorbite. În legătură cu contul uh, instrumentelor financiare, avem uh, prevederi la articolul 147 din regulamentul financiar uh, și aceste aceste prevederi sunt în toate acordurile de delegare și, practic, inițial, când, s-a creat instru- când se creează un instrument, se prevede și un mecanism care ar putea să ducă la, uh, un, uh, la o procedură de reechilibrare Uh, în cazul plăților neefectuate. Practic am introdus un plafon de la 33 la 35%, deci plățile nefăcute nu pot să depășească acest plafon și este un mod de a gestiona acest risc. Apoi mi s-a mai pus o întrebare, pentru că practic mingea e în terenul meu acum, nu mai am ce să mai spun pentru că au spus-o cei dinainte. Deci, întrebarea este ce facem? Ne axăm uh, pe două direcții. Vrem să ajutăm statele membre, dar vrem și să facem presiune asupra lor ca să facă ce trebuie. <clears throat> Să fie mai atente, să aplice fără uh, șovăire corecțiile nete. Eu cred că atunci când vor fi la strâmtoare, vor da un răspuns adecvat. Pe scurt, dacă statele membre cred că trebuie să facă acest lucru, vor fi mai proactive în uh, prevenirea erorilor. Sigur că nu pot uh, să garantez acest lucru, dar cred că e un stimulent important. Și după cum vă puteți da seama, presiunea e mare asupra, noi, asupra noastră. Colegii de la Digi Bugete trebuie să fie roii care aplică corecțiile. Și apoi simplificarea. Ar trebui să o putem realiza și vreau să vă spun următoarea poveste. Când am ajuns eu în această funcție de conducere, am văzut că Curtea de Conturi se exprimă foarte clar și anume mai puține reguli înseamnă mai puține erori. De ce nu putem avea reguli mai simple? De ce nu putem simplifica regulile mai agresiv? Și mi s-a răspuns, ești o visătoare pornim de la ceva simplu și după aceea, pe plan intern, toată lumea intervine și nu numai din intern, ci și din grupul acesta de aici și fiecare adaugă briz-brizuri la reguli și ne trezim la sfârșit că regula e cu 50% mai complicată decât atunci când să noi cu simplificarea. Și acum avem ultima șansă. Știu um, că domnul comisar Hogan și doamna Crețu uh, țin foarte mult la acest subiect, la modul cel mai serios. Și noi vrem să-i ajutăm cât de mult putem noi de la buget, vrem să-i ajutăm, suntem foarte implicați, dar va trebui să vedem ulterior ce se întâmplă cu statele membre, cu Consiliul, cu Parlamentul, uh, și să vedem unde ne vom afla. Și aici revin la grupul de lucru interinstituțional. Acela trebuie să fie de nivel politic și să existe un angajament politic ca să funcționeze. Și să ne fie rușine dacă încă o dată ne învârtim în jurul cozii câțiva ani și după aceea ne trezim că n-am ajuns nicăieri. În legătură cu refugiații și cu sistemele de control, eu sunt de acord cu acest lucru. E un subiect care îmi dă insomnii, pentru că trebuie să transferăm rapid bani ca să ajutăm statele membre și să ajutăm și statele de origine ale refugiaților pe scară mai largă. Am creat două noi fonduri fiduciare pentru Siria și pentru Africa, după cum știți. Analizăm sistemele de control uh, ale acestor fonduri cu mare atenție și un lucru pe care îl urmărim uh, proactiv este utilizarea noilor tehnologii mai ales în ceea ce privește ajutarea beneficiarilor finali multipli. Practic, trebuie să ajungă banii la o familie, la un individ. Și pe noi ne-a interesat foarte mult uh, folosirea uh, banilor digitali, moduri de a transfera banii fără să pui mâna pe bani ca banii să nu treacă din mână în mână, astfel se reduc riscurile de abuz și se ameliorează transparența și responsabilitatea. Noile tehnologii, datele deschise sunt foarte utile în acest sens și nu cred că am făcut suficient ca să le folosim pentru responsabilitate, dar vă mulțumesc că ați menționat acest subiect, într-adevăr trebuie să fie prioritar pentru noi. Domnul Pirinski a vorbit despre declarațiile naționale de asigurare, dar ar fi un lucru foarte bun să o luăm pe această cale. Dar până acum, cred că câte? Patru state membre? Trei state membre, eram prea optimistă. Trei state membre le-au folosit. Sigur că ar fi bine dacă am putea colucra, dacă am putea implica parlamentele naționale, mai ales ca să vedem um, cum putem progresa. Mai multe persoane s-au referit la problema absorpției. Și pot să vă spun uh, că trebuie să o lăudăm pe doamna comisar Crețu, care a preluat conducerea acestui task force privind o mai bună implementare și cred că rezultatul va fi vizibil la anul pentru curte. Se va constata că s-a oferit o asistență semnificativă acelor state cu capacități de absorpție mai reduse pentru că nu e vorba doar de absorpția de fonduri, pentru că uh, e important să se reducă și rata de eroare. Unii dintre vorbitori vin de altfel din state unde uh, s-a produs această problemă. Doamna președinte a pus o întrebare legată de uh, un sfert din proiecte care nu-și ating obiectivele. dintr-un punct de vedere, e vorba de proiecte care nu sunt încheiate. Deci, atingerea sau neatingerea obiectivelor se poate, de fapt, evalua numai după ce proiectele s-au încheiat. Eu sper că acest sfert să se reducă și mai mult pe măsură ce proiectele sunt uh, încheiate tot mai mult. Dar aveți dreptate, ne găsim într-o situație în care, din graba de a accesa fondurile, de a cheltui banii, întrebarea ce facem de fapt cu banii trece pe plan secund. Eu nu cred că va fi așa în aceeași măsură și pe viitor, pentru că intrăm într-o perioadă bugetară mult mai strictă. Problema este că e greu să scap de nărav și sigur că noi facem presiuni pe axarea pe rezultate și pe obiective. În viitor sunt mai, mai degrabă îngrijorată de schimbarea obiectivelor și de reacția noastră la schimbarea obiectivelor. Ce facem și cum evaluăm dacă este sau nu este justificat acest lucru și trebuie să vă spun că acest aspect e foarte important. În legătură cu Banca Europeană de Investiții, sigur că banca are propriile sale mecanisme, dar ni se pare regretabil că nu uh, s-a uh, oferit acces curții de conturi la conturile BEI. Acum negociem cu Banca Europeană de Investiții, sperăm că uh, impactul va fi pozitiv ca rezultat al acestor negocieri și am atras atenția curții că studiem cu mare atenție acest dosar. În fine, în legătură cu exi. Vom uh, urmări uh, situația și raportul menționat. Am luat notă de preocupările dumneavoastră. Nu am un răspuns uh, acum. După cum știți, nu este responsabilitatea DG Bugete, dar este o responsabilitate a Comisiei, așadar o să revin cu informații suplimentare. Am notat și uh, iau foarte în serios îngrijorarea dumneavoastră. Mulțumesc! Much. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsul aprofundat, dar poate n-am fost eu atentă ce s-a întâmplat la comisie de acum nivelul de eroare e la fel de mare ca la statele membre. Am răspuns de această întrebare când am vorbit de uh, procentul de 2,8%, e vorba de gestiunea directă. La gestiunea directă avem administrația, unde nu sunt schimbări, acolo și avem o categorie specifică, competitivitatea, unde rata de eroare a crescut. Și am uh, analizat această cifră de 2,8% care nu ar fi trebuit să fie acolo și despre asta vorbeam atunci când am spus că după evaluarea noastră auditorii certificați uh, sunt un subiect pe care trebuie să ne concentrăm pentru că 1,4% din cei 2,8% vin uh, din această cauză și avem o responsabilitate la comisie pentru că 1% din acel procent uh, se leagă de activitățile comisiei. Și acolo am explicat că puțin mai mult de 0,5% uh, e o problemă care e rezolvată acum pentru că s-au schimbat regulile și problema nu se va mai repeta și ceva mai puțin de 0,5% uh, trebuie rezolvat prin măsuri specifice ca să nu se mai repete. Despre asta vorbeam mai devreme, deci am răspuns. Am răspuns, uh, mă refeream la întrebarea raportoarei, dar a fost și o întrebare a dumneavoastră, doamnă președinte, așa e. Mulțumesc mult. Aș dori să-i mai dau cuvântul domnului Lazaru și apoi doamnei raportor încă o dată. Thank you, Madam Chair. Adicor, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Noi aici de la Curtea de Conturi suntem uh, bucuroși că ați uh, primit uh, brațele deschise acest raport anual. Vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră pozitive. După cum am spus și cu alte ocazii, este primul raport anual în care noi simtim către o abordare mai concentrată pe rezultate furnizăm informații adiționale pe lângă simpla mențiune a ratei erori și vom continua să extindem acest sistem de raportare. Vom face acest lucru prin schimbul de opinii cu actorii relevanți și cu dumneavoastră. Poate că ați observat că nu există un capitol cu privire la rubrica 3, securitate și cetățenie din CFM. Din CFM vom avea această capitol la anul. Motivul pentru care nu există acest uh, capitol privind rubrica respectivă anul acesta este din cauza faptului că se face o trecere de la CFM-ul anterior la CFM-ul actual. Iar această rubrică este relativ mică pentru acest an și de aceea anul acesta nu prezentăm un capitol pe acest domeniu. Vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele încurajatoare. Uh, thank you very much. And uh, we would... Mulțumesc. Am fi și mai încurajați și încurajatori dacă în decursul perioadei de, în decursul procedurii de descărcare de gestiune ne-ați putea face câteva recomandări specifice pe țară sau ne-ați putea spune care este opinia curții de conturi, cum am putea rezolva problemele. Nu este vorba de auditări specifice pe țară, ci recomandări specifice pe țară. Am înțeles că există anumite probleme cu eșantionarea. Deci e nevoie de anumite sugestii. Cum putem să ne țintim mai bine munca? Mulțumesc, aici se încheie acest punct de pe ordinea de zi. Nu mai vreau să deschid runda de vorbitori din nou pentru că nu mai terminăm și uh, trebuie să avem timp și pentru coordonator. Aici se încheie sesiunea publică. Mulțumesc, doamnă Gheorgheva, pentru prezență. Mulțumesc tuturor colegilor care uh, trebuie să părăsească sala. Vreau să-i rog, de altfel pe toți cei care nu participă la reuniunea coordonatorilor, să părăsească sala. Mulțumesc mult și vom uh, urmări situația îndeaproape.